Possiamo? Buongiorno a tutti, allora cominciamo. Bună ziua tuturor! Începem uh, reuniunea noastră de astăzi. Avem uh, quorumul. Primul punct de pe ordinea de zi, descărcarea 2008, bugetul general al Comisiei, Fondul European de Dezvoltare. Domnul Ieviț este alături de noi. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru că îmi dați ocazia să fac uh, o sinteză a raportului anual cu privire la activitățile Fondului European de Dezvoltare pentru anul 2008. Și aș vrea să atrag atenția asupra unor observații importante ale curții. Raportul anual al Comisiei cu privire la uh, anul financiar prezintă o descriere detaliată a situației financiare și a evenimentelor care au avut o semnificație importantă asupra activităților din 2008. Balanța a fost de 100 78 de euro care s-au transferat uh, celui de-al doilea fond. Al nouălea fond a acordat ajutoare în valoare de 22.000 de 22 uh, de milioane de euro. Resursele acumulate pentru fondurile al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea ajung la 48 de miliarde de euro. În 2008, implementarea financiară în ceea ce privește angajamentele și plățile a atins nivelul record în ceea ce privește angajamentele globale. E vorba despre 4.732 de milioane de euro, în ceea ce privește angajamentele individuale, 1649 de euro și milioane de euro și uh, acest lucru se explică prin faptul că implementarea fondului numărul 10 s-a făcut rapid și de asemenea s-a folosit uh, în mod uh, sporit uh, sprijinul bugetar. În ceea ce privește fiabilitatea conturilor, mai precis conturile Fed, Curtea nu își schimbă opinia, dar atrage atenția că provizioanele pentru costuri nu sunt uh, uh, adecvate unui anumit tip de contract. Comisia a hotărât să își uh, schimbe metoda începând cu 2009. În ceea ce privește legalitatea și uh, regularitatea tranzacțiilor, a doua parte a DAS, din păcate trebuie să subliniez că în ciuda intervenției Comisiei pentru a facilita munca, Curtea nu a obținut toate informațiile necesare și toată documentația cu privire la zece secțiuni gestionate de organizații internaționale, Uniunea Africană, Banca Mondială și Organizația Mondială a Sănătății. Curtea nu a putut, din aceste motive, să auditeze pe deplin aceste tranzacții și nu poate să exprime o opinie cu privire la regularitatea cheltuielilor în ceea ce privește 190 de milioane de euro, 6,7% din cheltuielile anuale. În ceea ce privește plățile, acestea sunt uh, uh, reglementare. În ceea ce privește regularitatea uh, tranzacțiilor financiare, aceasta este certificată. Curtea Atrage atenția, atrage atenția asupra erorilor care au apărut în angajamentele pentru susținerea bugetară. Comisia nu a demonstrat în mod formal că în țările beneficiare finanțele publice au fost suficient de transparente și eficace. Totuși, în comparație cu anul precedent, Curtea a demonstrat că se îmbunătățește situația în ceea ce privește acordul la Cotonou, în special obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Acest lucru se datorează îmbunătățirilor făcute în ceea ce privește finanțarea celui la 10-lea FED care prezintă un cadru pentru realizarea unei evaluări formale. Aș vrea să menționez că am purtat uh, consultări cu Comisia pentru a înțelege procesul de luarea deciziilor în ceea ce privește susținerea bugetară. Comisia nu Comisia a împărtășit opinia curții în privința necesității de a îmbunătăți raportarea cu privire la măsurile luate. În ceea ce privește plățile, Curtea conchide că sunt afectate de erori materiale. Rata de eroare este de între 2% și 5% pentru Plățile pentru proiecte, erorile sunt similare ca și celelalte din anii precedenți. Eligibilitatea, cheltuieli care sunt uh, făcute în afara perioadei de implementare și care depășesc bugetul alocat sau care sunt făcute pentru elemente neeligibile. Apoi, în ceea ce privește tot plățile, notăm absența facturilor sau altor documente uh, justificative și apoi au apărut erori de calcul. Nu în ultimul rând, erori necantificabile, în special în ceea ce privește garanțiile bancare, vizibilitatea sprijinului financiar Fed, procedurile de uh, achiziții și cerințele pentru contractare. În ceea ce privește plățile pentru susținere bugetară, s-a arătat că transferurile, de, transferurile externe nu au uh, corespuns întotdeauna cererilor. Nu s-a analizat, uh, s-au analizat suficient factorii care au uh, împiedicat implementarea programelor de reformă a finanțelor publice. Erorile acestea indică deficiențe la diferite niveluri în ceea ce privește sistemele de supraveghere și control. Și dați-mi voie să le menționez pe cele mai importante. În primul rând, un control intern slab la organizațiile de implementare, proceduri uh, ineficiente în ceea ce privește documentele justificative, înregistrarea documentelor, sistemele de contabilitate, ceea ce face ca cheltuielile să nu fie întotdeauna bine înregistrate și raportate. În alte cazuri, se constată o calitate a controalelor inadecvată de către cei care supraveghează contractele și, de asemenea, se constată o absență a capacității ofițerilor de autorizare. Delegațiile sunt conștiente de slăbiciuni și nu acordă încredere deplină acestor controle. Au luat măsuri pentru a, a remedia situația solicitând audituri obligatorii înainte de finalizarea proiectelor. De asemenea, s-au uh, comandat audituri tehnice. În 2008, EuropeAid a inițiat acțiuni pentru a produce, pentru a produce mai bune orientări și instrumente de comunicare pentru a uh, remedia problemele apărute. Doamnelor și domnilor, în 2008 Europaid a continuat să facă uh, îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește sistemele de supraveghere și control, a început să utilizeze noi termeni de referință pentru audituri și a implementat un sistem de gestiune, CRIS Audit, care ar trebui în mod normal să îmbunătățească capacitatea EuropeAid de a planifica și monitoriza audituri, precum și de a analiza um, rezultatele auditurilor. Raportul de activitate anual al Europe Aid este mai bine structurat și conține mai multe informații, în special datorită unei mai bune folosiri a indicatorilor cantitativi. Europe Aid a instituit o strategie de control și își continuă eforturile pentru a asigura o implementare mai bună a controalelor. Pentru a contribui la aceste eforturi, Curtea face o serie de recomandări. Toate recomandările sunt importante, însă aș vrea să le menționez pe următoarele. Verificări ex ante ar trebui să fie îmbunătățite printr-o focalizare asupra riscurilor cheie. Apoi, planurile de audit anuale ar trebui să se pregătească pe baza unei analize structurate a riscului și pe baza unei evaluări realiste a resurselor disponibile. Implementarea planurilor de audit anuale ar trebui să fie bine monitorizată pentru a detecta problemele și a lua măsuri corectoare. Funcționalitățile auditului CRIS ar trebui să fie dezvoltate pentru a permite o analiză mai eficientă și pentru a urmă, urmări uh, rezultatele și recomandările de la, din audit. Europe Aid ar trebui să revizuiască sistemul de control ex post pentru a extinde aria de acoperire a acestor controle. În ceea ce privește susținerea bugetară, europei ar trebui să-și continue eforturile pentru a susține deciziile cu privire la eligibilitate, demonstrând clar că țara beneficiară dispune de un program de reformă pentru a remedia toate deficiențele cu un calendar uh, bine precizat și că țara aceasta, țara respectivă dorește să aplice acest plan. Ar trebui de asemenea să se asigură că acordurile de finanțare conțin o bază clară pentru evaluarea respectării condițiilor de plată. În sfârșit, aș vrea să conchid mulțumind uh, serviciilor Comisiei pentru cooperarea excelentă și pentru susținerea acordată în cursul auditului și, uh, de asemenea, pentru uh, observațiile detaliate ale curții. Salut răspunsul constructiv pe care l-a dat Comisia la recomandările curții. Recunoaștem faptul că multe dintre aspectele ridicate de curte sunt deja avute în vedere de către comisie. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Este cu noi comisarul uh, Comisiei pentru Dezvoltare și Ajutor Umanitar, domnul Carl de Hucht, care îi dau cuvântul. Thank you, uh... Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule raportor, membri ai uh, Comisiei pentru controlul bugetelor, membri ai Curții de Conturi, doamnelor și domnilor. As you all know, I took over the... După cum știți, am preluat funcția de comisar pentru dezvoltare și ajutor umanitar uh, la jumătatea lunii iulie. În ciuda acestui interval scurt de timp, am dedicat uh, o mare atenție pentru îmbunătățirea eficienței și calității uh, livrării ajutoarelor din partea Uni- Uniunii Europene. Astăzi suntem aici pentru a discuta uh, cum să facem uh, serviciul de acțiune externă al Uniunii Europene mai uh, eficient. Uh, mulțumesc uh, antevorbitorului pentru că a reliefat principalele dezvoltări pozitive, dar și uh, Uh, zonele în care mai este loc pentru îmbunătățire. După patru luni în uh, această nouă funcție a mea, pot să spun că <clears throat> mă impresionează activitatea serviciilor comisiei, chiar dacă, precum în orice activitate umană, e loc de mai bine. Uh, mă voi exprima succint, nu voi analiza fiecare remarcă a curții din raportul acesteia, ci mă voi referi la niște puncte mai degrabă politice Uh, care cred că merită să fie analizate. Cu privire la volumul ajutorului și eficiența sa, Uniunea Europeană livrează aproape 16% din asistența pentru dezvoltare la nivel mondial. Doar Comisia a fost uh, cel de-al treilea mare donator în 2008 și angajamentele statelor membre în legătură, împreună cu Comisia au crescut de la uh, de la mii la 50.000 în 2007, prea multe pentru a fi și eficiente. Și am ridicat această problemă la nivel de Consiliu luna trecută și deja am obținut rezultate, însă dacă dorim să ne menținem rolul de lider în implementarea efici- agendei eficienței ajutorului, trebuie să continuăm uh, eforturile pentru a ne respecta angajamentele făcute nevoia pentru mai bună coordinare între donatori și pentru uh, reducerea suprapunerii activităților sunt exemple foarte simple în acest sens. În general trebuie să reducem uh, managementul și alte costuri administrative printr-o activitate de simplificare și prin uh, sporirea responsabilizării beneficiarilor. În acest uh, consens, uh, un sprijin bugetar este uh, văzut ca un mijloc eficient pentru ameliorarea ajutorului. În 2008 am acordat ajutoare în 22 de, stare, de state ACP, inclusiv în conformitate cu cel, cel de-al șaptelea scop de dezvoltare al mileniului și cu toate acestea, pentru a livra ajutoarele într-un mod sigur, trebuie să susținem rolul parlamentelor locale, societății civile, mass media, instituțiile, agențiile, guvernele beneficiare, acestea toate trebuie să fie responsabile pentru modul în care cheltuiesc banii publici. Ehm, salutăm uh, observațiile echilibrate ale Curții de Conturi privind uh, susținerea bugetară. Curtea a recunoscut progresele făcute de Comisie în 2008 pentru o mai mare clarificare și o mai bună structurare a deciziilor recente de susținere bugetară. În același timp, Comisia a um, luat notă de recomandările Parlamentului din descărcarea 2007, precum că e nevoie de o mai mare transparență în gestionare. Dacă reușim să avem o activitate mai eficientă, putem să ne reducem cheltuielile. Astăzi cheltuim mai mult, decât, mai mult de 140 de milioane de, ani, de euro în fiecare an pentru a implementa controlul financiar pentru ajutorul pentru dezvoltare și umanitară. Acțiunile externe sunt implementate într-un uh, mediu de mare risc de risc ridicat, uh, țări în care există sisteme administrative și financiare adesea subdezvoltate, instabilitate politică și conflict. mecanismele de control și măsurile pe care le luăm sunt folosite pentru minimalizarea riscurilor, dar sigur că un nivel scăzut de erori financiare este inevitabil. În uh, Angola, which was in a state of civil în 2008 am acordat ajutoare în Angola, care se afla în stare de război civil. Și aici pot doar să încurajez pe succesorul meu, pe Parlamentul European și pe Curtea de uh, Conturi să continue dialogul pentru reducerea riscului de erori. Rezultatele acestui dialog vor fi baza revizuirii <clears throat> strategiei de control a acordării ajutoarelor pe care Comisia intenționează să o lanseze anul viitor. Deși mai rămân multe de făcut, Comisia și-a îmbunătățit activitatea în diverse zone, după cum și Curtea a recunoscut-o. Toate beneficiile acestei activități poate că încă nu sunt vizibile. Și eu înțeleg faptul că rolul curții este de a ne încuraja să ne îmbunătățim activitatea. Uh, consider că există un, o tendință pozitivă de profesionalizare și aceasta este uh, încurajantă și va continua. În final, uh, mă voi referi foarte pe scurt la cealaltă la celălalt domeniu al portofoliului meu, ajutor umanitar serviciile ECO ale Comisiei au și-au îmbunătățit activitatea în 2008 pentru, a, pentru a-și extinde acoperirea auditurilor la fața locului în urma unor critici și mă bucur că și aici eforturile respective au fost recunoscute de curte. Domnule președinte, estimați membri ai Comisiei, estimați membri ai Curții de, de Conturi, vă mulțumesc pentru atenție. Grazie Mulțumesc, mulțumim, domnule comisar, și acum dau cuvântul unuia din cei doi raportori, domnul Liberațchi, vă rog. Thank Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep exprimându-mi aprecierea pentru domnul Lucievici, reprezentantul Curții de Conturi, și față de domnul comisar Karel de Hurt, pentru aceste prezentări și această discuție care ne informează în legătură cu această chestiune importantă. Aș dori să fac uh, câteva observații înainte de a pune întrebări. În primul rând, analiza riscurilor. Ne dăm seama că statele mai sărace, care au nevoi urgente, au și un grad mare de risc. Noi dorim să evităm riscurile, însă reducerea riscurilor ar fi o sarcină, un obiectiv. Eu știu că Comisia ar trebui să facă un efort foarte mare pentru a obține acord între ONU, între Banca Europeană de Investiții și anumite ONG-uri, pentru a le uh, face să coopereze. Domnul comisar, sincer, domnule comisar, sincer vorbind, rolul dumneavoastră ar fi de a evita uh, plângerile pe care le-a menționat domnul Lucievici în legătură cu aceste 9,3% care uh, scapă controalelor. Știm însă că e greu, că sunt zeci de mii de tranzacții, că sunt foarte multe state implicate, însă știm și că s-au făcut progrese și am fi foarte mulțumiți dacă mesajul transmis de aceste programe ar face ca Uniunea Europeană să fie mai vizibilă și să fie văzută ca o uh, regiune uh, foarte binevoitoare politic față de regiunile sărace. Am să uh, pun două întrebări, ținând cont de faptul că doamna Ayala Sanders ar putea să vă pună mult mai multe întrebări. În primul rând, există o ameliorare există o ameliorare de 40% la investițiile în fondul european de dezvoltare. Cum explicați această ameliorare? ne, aștept, ne putem aștepta și la mai mari uh, ameliorări. Putem să ne așteptăm ca în anul 2009 să existe o ameliorare de încă 40%. A doua întrebare se referă la progresele care au fost făcute în legătură cu monitorizarea comună a cheltuielilor de acțiune externă. De exemplu, în uh, relațiile cu ONU și cu BEI. Ce așteptări am putea avea pentru uh, o evoluție mai bună? Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc domnule președinte. Si, grație. Prego, <coughs> Mulțumesc și acum vă rog, uh, doamna Ayala Sender, a doua raportare, aveți cuvântul. Presidente, si, în primer lugar... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să... Uh, mă scuzați, îmi sună telefonul, stați puțin, trebuie să îl opresc, gata. Deci, doresc să mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi. Cooperarea cu această instituție a fost una foarte bună. Garanțiile au fost foarte bune și, de asemenea, dialogul mi-a permis să uh, mă descurc în avalanșa de documente pe care le-am primit. Și doresc de altfel să mulțumesc și secretariatului Comisiei de Control Bugetar. A venit aici un adevărat flux de documente, iar Curtea de Conturi a reușit însă să uh, pună punctul pe ei. Apoi, situația aceasta este una deosebită. L-am ascultat pe domnul de Gucht, care a arătat foarte multă bunăvoință. În timp de numai patru luni, pentru că numai de patru luni are acest mandat, a trebuit să uh, monitorizeze întreaga situație și acum să vină să ne prezinte o gestiune care de fapt a fost condusă de domnul lui Michel. Uh, Domnul de Hurt este pe punctul de a-și schimba din nou portofoliul pentru a trece la comerț. Sper că uh, a fost și înainte ministru de externe, deci cunoaște aceste dosare, însă sper că faptul că a trecut prin serviciul de ajutor pentru, dezvoltare al Comisiei a uh, învățat foarte multe și sper să țină cont de toate acestea în noul său portofoliu în calitate de comisar de comerț. Probabil că uh, și comerțul este uh, mână în mână cu ajutorul uh, pentru dezvoltare, fiind două aspecte ale politicii externe în fine, deocamdată domnul de Gucht este încă comisarul pentru dezvoltare și, uh, după cum bine ne-a spus, ajutorul pentru dezvoltare este unul din instrumentele care permite Uniunii Europene să își arate uh, un, uh, unul din cele mai plăcute chipuri ale sale. Este un domeniu în care am dorit să inovăm cât mai mult și avem instrumentele necesare. Suntem primul donator la scară mondială, însă um, asta și pentru că am uh, dat dovadă de creativitate. Am urmărit îndeaproape aceste dosare, mă interesează foarte mult și noi am încercat întotdeauna să ne asumăm un rol de mediator, chiar și în cadrul unor conflicte. Am intervenit în cele mai dificile situații în statele cu cele mai mari probleme. Este vorba, deci, de un instrument foarte prețios și cred că trebuie să îl ameliorăm, după cum spune domnul Liberațchi, pe bună dreptate. În plus, calitatea de cetățean european are câteva avantaje, unul dintre acestea fiind tocmai susținerea ajutorului pentru dezvoltare această capacitate a Uniunii Europene de a ajuta alte state, mai ales cele care se află în situații dificile. Toate situațiile prezentate de Curtea de Conturi sunt foarte pozitive până la urmă. Doresc să salut măsurile luate. Știu că au existat la un moment dat îndoieli, contradicții între Curtea de Conturi și Comisie în ceea ce privește ameliorările făcute, dar mă bucur să văd că până la urmă Curtea de Conturi declară că acest raport este un succes pentru ambele instituții. Curtea de Conturi a mai spus că Comisia are intenția de a-și modifica lucrul pentru a se uh, apropia de standardele de control ex ante care sunt, după părerea mea, cele mai eficiente standarde. Curtea de conturi se concentrează acum mai mult pe controlul ex post și uh, eu aș dori să ni se prezinte niște explicații suplimentare în această privință. După cum am mai spus, acest dialog este fără îndoială unul dintre aspectele asupra cărora comisia noastră dorește să insiste și deci încurajăm ambele instituții pentru că iată că tocmai am aflat uh, elemente foarte pozitive. Mai mult, uh, tratatul de la Lisabona tocmai a intrat în vigoare. A fost numit uh, un ministru de externe, în ghilimele, și foarte multe aspecte au rămas încă nesigure. Nu se știe încă bine care va fi uh, exact structura, care vor fi relațiile între noile direcții generale înființate. Cum va arăta diplomația europeană, care va juca un rol foarte important? Deci, domnule comisar de Hucht, doresc uh, să vă felicit pentru ce ați făcut până acum știu că ați avut uh, o oarecare marjă de manevră, dat fiind că uh, ați avut această gestiune numai pe termen scurt. Și deci aș dori să uh, facem împreună un exercițiu de uh, ficțiune politică. Haideți să facem un exercițiu al bunei voințe, ca să ne dăm seama, pe seama experienței acumulate până acum, uh, cum anume ar trebui să ne organizăm mai bine munca. Uh, pentru că cred că trebuie repartizate competențele, asigurată coordonarea, trebuie definite împreună obiectivele. Și deci iată că ni se deschid noi orizonturi prin tratatul de la Lisabona. Aș dori, domnule de Hurt, să ne vorbiți mai mult despre aceste aspecte. La modul mai concret, Din păcate, telefonul vorbitoarei interferează cu uh, microfonul. Am uh, văzut pe teren, spune doamna Ayala Sender, foarte uh, multe, chiar atunci când am fost în Kosovo. Am fost în Kosovo când eram raportor pentru agenții. Aș dori să știu cum se efectuează controlul atunci când bugetul Uniunii Europene cooperează cu bugetul altor organizații internaționale. Domnul Liberațchi a pus această întrebare foarte clar și eu o repet. Aș dori să știu uh, unde anume ne aflăm, pentru că mi se pare că nu este deloc clar. Curtea de conturi se pare că nu știe foarte clar cum să gestioneze situația atunci când sunt cooperări cu alte organisme internaționale. Este destul de vag aspectul bugetar. Aș vrea să știu dacă se poate crea o structură de control, pentru că cetățenii europeni au dreptul să știe uh, ce se întâmplă cu uh, milioane, cele 200 de milioane de euro cheltuiți în cooperarea cu alte organisme internaționale. Aș dori să avem uh, anumite formule pentru următoarea perioadă în acest domeniu, ca să fim mai constructivi, pentru că acest vag este cât se poate de supărător. După cum a spus domnul Liberațchi, e vorba de cooperarea cu instituții foarte europene, <laughs> foarte importante, mă scuzați, cum ar fi ONU sau Banca Europeană de Investiții. Deci și instituții din afara Uniunii, dar și instituții ale Uniunii. Așadar, poate că începând de astăzi am putea să aprofundăm aceste aspecte. Ar fi foarte bine și uh, mai mult după summitul de la Copenhaga va trebui să ne întrebăm din nou ce se va întâmpla, pentru că vom intra într-o nouă dinamică de finanțare. Trebuie să știm dacă se vor face controle și ex ante și ex post și cum anume, cum vom putea structura un control în cadrul cooperării internaționale a Uniunii Europene. Deocamdată sumele cheltuite nu uh, au fost excepționale, dar după Copenhaga cred că vom putea să fim mult mai concreți. Apoi, ajutorul bugetar este una dintre inovațiile politicii de dezvoltare. Sigur că existau riscuri care nu au fost încă uh, disipate, după cum au spus și reprezentantul Curții de Conturi și cel al Comisiei. Situația se ameliorează, dar avem încă o problemă și este o problemă care nu poate fi trecută cu vederea. Deci și concetățenii noștri uh, o cunosc. Aceste cifre sunt publicate, sunt uh, prezentate apoi în mass media și în multe cazuri uh, situația statelor care beneficiază de ajutor se deteriorează și populația are de suferit. Eu aș dori să vă întreb cum putem controla de la început până la sfârșit acest ajutor bugetar cum putem controla modul în care statele care beneficiază de acest ajutor își asumă și ele, pentru că controlul financiar este doar un instrument și uh, ne poate permite apoi să analizăm situația politică și socială. Și cred că și aici se pune o întrebare foarte serioasă. Curtea de conturi are instrumente, dar uneori acestea sunt mult prea complicate pentru audite, audite din afara Uniunii Europene. Curtea de conturi examinează acum nivelul de risc, face un clasament în funcție de nivelul de risc, dar este complicat. Domnule președinte, da? Le chiedo scusa, eu sono un președinte... Mă scuzați, eu sunt un președinte democratic, însă trebuie să ținem cont că multe alte persoane trebuie să ia cuvântul, deci trebuie să mai pun întrebări comisiei, așa că aș, v-aș ruga să încercați să încheiați, pentru că altfel nu mai au alt colegi timp. Doamna Ayala Sender, da, da, da, uh, mă scuzați, uh, regret, dar aveam toate aceste informații. Oricum, raporturile cu organismele internaționale, ajutorul bugetar, reprezentanții Comisiei și Curții de Conturi ar putea poate să, să ne dea niște elemente mai concrete și poate că un calendar mai concret. Mulțumesc și mă scuzați că am uh, vorbit atât de mult. Președintele, mulțumesc. că uh, Acum dau cuvântul domnului comisar Hucht. Thank you, uh... Mulțumesc. Domnule președinte, În ceea ce privește întrebarea cu privire la cooperarea cu organizațiile internaționale. Chestiunea aceasta revine în atenția noastră în fiecare an. Nu a fost ușor să găsim o soluție Însă cred că Comisia a reușit și încearcă să facă în așa fel încât organizațiile internaționale să devină mai transparente. Una dintre observațiile făcute de organizațiile internaționale este că gradul de transparență față de părțile terțe și suntem și noi o parte terță, are un preț politic și există anumite reticențe în cadrul structurilor acestor organizații internaționale. Pentru a vă da câteva detalii în ceea ce privește acțiunile noastre viitoare, fondurile care sunt uh, uh, dirijate prin organizații internaționale au crescut între 2003 și 2006. În ultimii patru ani am încercat să ne asigurăm că fondurile sunt bine gestionate și că personalul Națiunilor Unite și personalul Comisiei conlucrează. Măsurile acestea permit să uh, avem uh, un anumit grad de satisfacție în privința utilizării fondurilor. Personalul trebuie să raporteze în privința cooperării cu organizațiile internaționale. Am uh, căzut de acord cu ONU în ceea ce privește, unor, uh, în ceea ce privește unele linii directoare, în așa fel încât acțiunile să fie suficient de vizibile. Regulile de raportare au fost uh, uh consolidate. Înainte de a transmite fonduri oricărei organizații internaționale, verificăm procedurile acestea în ceea ce privește controlul financiar în domeniul achizițiilor, contabilității, auditului intern și extern. De asemenea, avem uh, dreptul de a utiliza la fața locului faptul că fondurile au fost uh, utilizate conform acestor uh, proceduri și luna aprilie acestui an am căzut de acord în privința termenilor de referință pentru aceste misiuni de verificare. Cred că este un pas înainte important. De asemenea, ne propunem să continuăm uh, aceste eforturi de conlucrare cu ONU în ceea ce privește monitorizarea acțiunilor. Ne vom uh, axa pe rezultatele obținute și uh, pe profitabilitatea utilizării banilor și nu doar pe cantități. În special în Irak și Afganistan am creat un site web special. Dați-mi voie să adaug că nu întâmplător, în Afganistan și în Irak uh, lucrăm cu fonduri mutuale și aceasta pentru că mediul politic și militar din aceste regiuni este extrem de dificil și ținem cont de acest lucru. Domnul Liberațchi a întrebat dacă vom continua să facem îmbunătățiri și ne-a felicitat pentru rata de îmbunătățire de 40% anul uh, trecut și ne-a întrebat dacă uh, se va repeta acest succes și anul viitor. Nu cred, pentru că, în general, uh, cel mai ușor este să îmbunătățești lucrurile în etapa inițială. Nu cred că este realist să sperăm o astfel de îmbunătățire am răspuns la întrebarea legată de monitorizarea comună. Doamna Ayala Sender a pus o întrebare foarte interesantă în ceea ce privește mecanismele de luare a deciziilor care se vor aplica pe viitor. Aceste mecanisme sunt încă în discuție și uh, ajung la concluzia că nu toată lumea are aceeași opinie în această privință. Dați-mi voie să vă spun care este părerea mea personală pe baza experienței pe care o dețin de 4-5 luni, nu mai mult. Însă am lucrat uh, și în uh, alte uh, domenii care țin de relații internaționale. Practic, în sectorul dezvoltării avem pe de o parte țările ACP, Africa de Sud și Cuba, țări în care comisarul pentru dezvoltare este cel care răspunde de ajutorul pentru dezvoltare, de ajutorul umanitar și de deciziile politice și de acțiunile politice. Și, pe de altă parte, doamna Benita Ferrero-Valner este persoana care răspunde de relațiile cu celelalte țări ale lumii și restul lumii este reprezentat de țări care primesc mult mai puține, care primesc mult mai puține ajutoare decât uh, primele, prima categorie de țări. Cred că odată cu instituirea Serviciului de Acțiune Externă, trebuie să ajungem nu la o diviziune verticală, ci la una orizontală și această schimbare va necesita timp. Pentru a trece de la această diviziune verticală la o diviziune orizontală, e clar că va fi nevoie de timp. Mi-e greu să cred că Serviciul de Acțiune Externă nu va avea în vedere aspectele politice legate de țările din lumea întreagă și întrebarea este dacă vom institui această diviziune orizontală. Cred că documentele de strategice cu privire la fiecare țară în parte trebuie să beneficieze de contribuția serviciilor de dezvoltare din Comisia Europeană. O contribuție importantă în ceea ce privește programarea și implementarea. Cred că este vital ca acesta să rămână de competența Comisiei, de competența serviciilor Comisiei. Nu doar programarea pe termen scurt, ci și programarea pe termen lung, pe baza documentelor strategice pentru fiecare țară în parte. Aceasta este opinia mea personală. În practică, cred că, cel puțin la început, se va menține decalajul, diferența între țările ACP și restul lumii. Însă trebuie să continuăm să avem în vedere un uh, sistem mai uh, clar. Aceasta este contribuția pe care o pot aduce eu acum, pe baza experienței mele foarte scurte. În ceea ce privește sprijinul bugetar, ați uh, menționat pe bună dreptate, doamnă Ayala, că e posibil ca situația să evolueze într-o țară din, între momentul în care luăm o decizie și momentul în care deblocăm banii. Este adevărat că discutăm despre medii foarte fluctuante, și uneori situația nu evoluează spre mai bine, ci spre mai rău. Trebuie să spun că eu unul nu am fost în general pentru sprijinul bugetar, însă îmi dau seama că pentru organizații cum este Comisia Europeană nu există multe alternative, pentru că peste 40% din sprijinul bugetar obținem uh, avem uh, cheltuieli foarte mari, cheltuieli administrative foarte mari. Cred că ar trebui să acordăm o mai mare răspundere țărilor în curs de dezvoltare. Dacă aceste țări nu sunt capabile să-și asume această responsabilitate, ar trebui să avem curajul politic pentru a lua o decizie în consecință să asistăm ajutorul și să explicăm țării respective de ce o facem. Cred că sumele care sunt acordate ar trebui să fie acordate cu condiția ca țările acestea să-și asume răspunderea. Știu că unii propun să facem categorii în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare și este greu din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este un uh, aspect sensibil din punct de vedere politic. Dacă facem categorii între țări, uh, cred că intrăm uh, pe un teren foarte sensibil. În al doilea rând, după cum spuneați și dumneavoastră, situațiile se schimbă foarte rapid și întrebarea este dacă vom putea revizui uh, situația din fiecare țară în parte în fiecare an. Eu, unul, dacă aș fi comisar pentru dezvoltare, aș uh, avea foarte mari uh, ezitări în această privință și asta din simplul motiv că cineva trebuie să-și asume responsabilitatea politică pentru ceva ce nu poate fi evaluat foarte bine și e ceva ce e bine să fie evitat în politică è eh, la prima cosa che mi hanno insegnato quando sono arrivato al Parlamento europeo. Dau la parola all'onorevole Stais. Grazie. Bine, mulțumesc acum are cuvântul domnul Stais. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și celor care au intervenit aici, mulțumesc reprezentantului Comisiei și serviciilor acestea, mulțumesc Curții de Conturi. Sigur, aici s-au pus foarte multe întrebări Uh, de către domnul Iberaschi, de către doamna Iala Sender și cred că între, răspunsurile la aceste întrebări au fost de cel mai înalt nivel. Trebuie să, eu cred că doamna Iala Sender are dreptate. Uh, situația este puțin bizară. L avem aici pe domnul de Hucht, uh, care este în această funcție doar de patru luni și totuși trebuie să răspundă pentru acțiunile întreprinse de comisia de care este responsabil, de direcția de care este responsabil. Eu uh, apreciez faptul că domnul de Hucht este prezent aici. Eu cred că este prezent aici mai degrabă în uh, calitate, într-o calitate politică, deoarece funcția dânsului are și o componentă politică. Având în vedere că are o experiență de patru luni, trebuie să putem să ajungem la niște concluzii, mai ales când ne gândim la viitoarele proceduri de descărcare. Uh, ascultând uh, cuvintele domniei sale în legătură cu modul în care putem îmbunătăți acțiunile de ajutor, uh, cred că ar fi bine să ne gândim la proiecte mai mici, la o coordonare mai bună între acțiunile la nivel de state membre și la nivel de comisie. Uh, domnul de Huch nu, nu a spus foarte multe despre modul în care organizează asemenea acțiuni și aș dori să știu mai multe detalii despre proiecte de mai mici dimensiuni. Uh, în schimb, a răspuns doamna Ayala Sender în legătură cu ajutorul bugetar, însă poate că nu a răspuns pe deplin. Eu aș întreba cum organizează lucrurile comisia când e vorba cu ajutor bugetar, cum se organizează uh, verificările, controlul. Sigur că condițiile politice pot schimba, se pot schimba la fața locului, Uh, și atunci, în situația în care se deteriorează situația politică, trebuie să se întreprindă niște acțiuni și dacă un program este deja în curs de desfășurare, aș vrea să știu cum se desfășoară uh, controlul financiar, verificările. Și, în legătură cu actorii non-statali, a fost un raport special al Curții de Auditor. Steun tussen de ene kant ontwikkelingshulp via bijvoorbeeld. Cum, cum, cum vedeți raportul dintre ajutor și ajutor pentru dezvoltare din surse bugetare și acțiunea actorilor non-statali. Și în legătură cu rolul ONU, da, v-ați referit la acesta. Probabil că, după cum am înțeles eu, Curtea de Conturi va um, publica un raport special în legătură cu ONU și acest raport sigur că vom aștepta cu nerăbdare anul viitor. Da, mulțumesc și acum uh, domnul comisar are din nou cuvântul. Mulțumesc, uh, mulțumesc, domnule președinte. În ce privește coordonarea cu statele membre, sigur nu pot intra acum în detalii pentru că aș consuma prea mult timp, dar pot să notez faptul că și Comisia Europeană, dar și statele membre au uh, parteneriate cu foarte multe țări în diverse domenii, ceea ce înseamnă că se, se pot produce și multe erori. Ce facem noi este că, spunând un număr mic de donatori uh, de la Comisie din statele membre, uh, examinăm situația dintr-un număr limitat de uh, țări, donat, de țări beneficiare și în acele țări în ce anume sectoare putem pune la punct uh, proiecte pilot și în urma activității acestora să vedem cum putem îmbunătăți uh, acțiunea. Am înțeles că număr de state membre sunt gata să participe la astfel de proiecte pilot. Uh, microfonul vorbitorului nu mai funcționează. After four months, I cannot be responsible even for the microphone. După doar patru luni nu pot să fiu responsabil și pentru funcționarea microfonului. Pur și simplu s-a închis. Așadar, spuneam că un număr de țări am înțeles că sunt gata să se implice în astfel de proiecte pilot. Acum, noi nu putem să stăm totuși cu brațele încrucișate până când vom ajunge la un acord cu toate 27 de state membre. Ar fi o, o risipă de timp. Deci, la anul va trebui să ne implicăm serios în aceste uh, proiecte pilot. Acum, în ce privește ajutorul bugetar și controlul acestea, <laughs> cred că foarte multe depind de serviciile noastre la fața locului, de delegațiile Comisiei. Ce m-a frapat pe mine și în fosta mea funcție a fost uh, cât de multe știu uh, membrii delegațiilor despre ce se întâmplă acolo, la fața locului. Nu vorbim doar de informații generale. Știu, ei știu care sunt punctele slabe ale unei organizații, pentru că dacă examinezi o, o organizație de la distanță, ar putea să ai, să ai impresia că este coerentă, dar dacă poți să-i uh, examinezi detaliile, câteodată uh, apar și anumite defecte. Deci trebuie să, mm, noi trebuie să examinăm și punctele slabe și, pe de altă parte, să acționăm în sensul uh, construirii instituționale. Sigur, trebuie să extindem pentru aceasta și funcțiile de audit și uh, trebuie să începem de la cel mai mic nivel posibil pentru ajutorul bugetar. Sigur, asta depinde de structura fiecarei țări și apoi de voința guvernului local de a se implica. Dar dacă faci dacă începi uh, acțiunile cât mai aproape de oamenii simpli, asta nu, asta nu înseamnă decât o aplicare a principiului subsidiarității. Deci cred că așa trebuie acționat. Acum, în legătură cu actorii non-statali, sigur, uh, Uh, e un subiect complex și noi uh, îl examinăm. Pe de o parte este necesar să lucrez, uh, să conlucrez și cu statele, dar și cu actori non-statali. ONG-urile sunt cel mai bun exemplu. Și acest, această situație are și un aspect politic important în statele membre și Comisia trebuie să țină cont de acest lucru, de, de, de a, atitudinea diverselor ONG-uri implicate în programele noastre și întotdeauna încercăm să ținem cont de acești actori non-statali. În general, cred că ONG-urile au o importanță diferită în funcție de fiecare țară. Sigur, și uh, situațiile sunt diferite. Există state falimentare care nu pot garanta nici serviciile de sănătate uh, primare și fără ONG-uri nici nu ar putea să o facă. E de aceea important să ne angajăm în dialog cu ONG-urile de la fața ocului, locului și la cele de dimensiuni mici, împotriva cărora nu am nimic, dar trebuie să dialogăm și cu ONG-urile de mari dimensiuni, dacă dorim să fim eficienți la fața locului. Trebuie să intrăm într-un dialog structurat cu acestea și să facem o, o evaluare de impact a, a, în legătură cu programele acestora. Sigur, la nivel de comisie sunt uh, mii de proiecte propuse, multe, foarte multe dintre ele sunt implicate marile ONG-uri și de multe ori acestea au rezultate pozitive. Da, mulțumesc, domnule președintele. Alte patru lor de cuvânt. Voi întrerupe dezbaterea la 10 și un sfert, pentru că dacă nu, uh, nu mai reușim să trecem prin toată ordinea de zi. Doamna Gresle, vă rog, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să uh, contribui la soluție. În privința ajutorului bugetar, eu vă cred atunci când spuneți că dacă nu e bine folosit, se pierde. În 2008 aș vrea să știu care sunt problemele și Aș vrea să știu dacă a trebuit să anulați contracte pentru 2008 și să-mi spuneți și care e situația în 2009, dacă aveți aceste informații. În Kenya, chiar înainte de alegeri, exista o șansă de finanțare de 40 de milioane de dolari care au fost transferați într-un cont. Se pare că Comisia nu știa ce se întâmplă cu acești bani. Aceasta ar fi prima întrebare, ce s-a întâmplat. Și a doua întrebare, uh, se referă la contractele legate de Kenya. În al treilea rând, aș vrea să aflu cum este organizat ajutorul pentru dezvoltare, pentru că am impresia că sunt mai multe direcții generale și foarte multe departamente care se ocupă de acest domeniu și acum cu uh, intrarea în vigoare al tratatului de la Lisabona este și mai complicat pentru că nu mai știm cine este responsabil de ce. Uh, Așadar, eu aș spune că noi ne așteptăm ca prin separarea ajutorului de dezvoltare de serviciul de acțiune externă, microfonul s-a oprit. Vorbitoarea continuă. Sperăm ca personalul ECO să se implice în uh, dispersarea fondurilor comisiei. Uh, pentru că nu este rolul nostru să vă spunem ce să faceți, însă instrumentul de stabilitate este și el important. În privința personalului delegaților, am constatat că delegațiile au avut o, o creștere de personal cam cu 168% din anul 2000 și până acum. Peste jumătate din cei care lucrează în delegații sunt angajați la nivel local. Aș vrea să vă întreb câte persoane din delegații se ocupă realmente de ajutorul pentru dezvoltare. Poate că nu știți această cifră așa pe loc, dar eu aș vrea să aflu câte, câte persoane se ocupă de ajutorul pentru dezvoltare, după cum spuneam, și de asemenea aș vrea să știu pentru Bruxelles aceleași uh, cifre la direcțiile generale ECO și uh, dezvoltare. Aș vrea să știu câte persoane se ocupă de fapt de dezvoltare. Cred că vă dați seama încotro bat cu aceste întrebări. Vrem să știm ce anume va rămâne la comisie și ce va merge la Serviciul de Acțiune Externă, pentru că e foarte important pentru noi. Noi ne bucurăm că dumneavoastră rămâneți la comisie pe alt portofoliu și trebuie să știți că comisarul responsabil va avea uh, Uh, o responsabilitate, de fapt, mult mai mare după această reorganizare. Și ne gândim că poate unele măsuri nu vor putea fi puse în aplicare. Și noi vom avea foarte mult de uh, studiat și va trebui chiar să participăm la rezolvarea uh, acestor lupte teritoriale, care sigur vor avea loc. Am fost într-o uh, delegație în Kosovo și acolo am constatat că ONU nu gestionează întotdeauna foarte bine fondurile. Se pare că ONU este o parte a problemei și nu a soluției în Kosovo. Poate că și în alte părți ale lumii este la fel. Cum anume luați deciziile pentru a vă asigura că ONU va cheltui banii mai bine decât o face acum? De asemenea, aș vrea să știu ce sumă uh, din ajutorul pentru dezvoltare gestionată de ONU. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru că <clears throat> întrebările sunt uh, foarte precise și foarte numeroase. În cazul în care nu veți reuși să le răspundeți acum, verbal, sigur că v-am fi recunoscători dacă ne-ați putea trimite răspunsul și în scris. Mulțumesc. Thank you, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Ați întrebat, doamnă Gresle, uh, ce s-a întâmplat cu uh, raportul bugetar. Nu știu, încă nu am cifrele, știu că a fost suspendat acest ajutor numai într-o țară în 2008, și anume în Madagascar după lovitura de stat de acolo. Și de asemenea au mai fost suspendări și în 2009, dar uh, acestea vor uh, fi analizate în următorul exercițiu. Multe alte state sunt afectate de criza financiară, care creează probleme. în anumite plăți, pentru că se fac întârzieri, însă nu au existat devieri de la asistența, de la ajutorul bugetar în 2008, în afară de cazul Madagascarului după lovitura de stat. Ați menționat situația Keniei, în care după alegeri s-a făcut o plată de 40 de milioane de euro Sigur că aceasta se încadra într-un proces, aceste fonduri erau disponibile încă de, dinainte de alegeri și au, fost făcută o plată în 27 decembrie, după alegeri înainte de sfârșitul anului și cred că vă dați seama că ă, la sfârșitul lui decembrie toate serviciile au încercat să-și facă curățenie pe birou, ca să spun așa. S-a întâmplat într-adevăr în cazul Keniei, că nimeni nu se aștepta ca dintr-o dată după alegeri să existe aceste probleme atât de mari și confruntări pe motive etnice. Kenya a fost întotdeauna văzută ca una din cele mai stabile țări din Africa și uh, reprezintă stabilitatea în Africa, iar elementul etnic, iată că a apărut deodată ca un adevărat uragan. Cred că e mult prea ușor uh, să uh, ne spuneți că trebuia să așteptăm și să vedem dacă după alegeri vor fi cumva uh, revolte, pentru că nu ne așteptam pur și simplu la așa ceva. În ceea ce privește efectele tratatului de la Lisabona, uh, cred că am răspuns la o întrebare a doamnei Ayala în același sens și nu am de gând să repet răspunsul. Personalul delegaților care lucrează la dezvoltare se ridică la o cifră de 2300 de persoane pe uh, întregul glob. Dar nu toți sunt angajați ai comisiei, dar nu sunt funcționari, sunt foarte mulți agenți locali angajați. Cred că e foarte bine că avem angajați locali, însă totalul este de 2300. O, în privința ONU și a Kosovo, nu cunosc raportul respectiv, am fost de mai multe ori în Kosovo și mie nu mi se pare că e un loc foarte uh, bun pentru, foarte prielnic pentru dezvoltarea de programe. Cred că în în altă parte, dacă mai mergeți și în altă parte, veți avea rezultate foarte interesante. Vă rog să nu criticați aceste persoane pentru că lucrează într-un mediu foarte dificil și uh, trebuie să uh, vă dați seama de cât de relative sunt toate proiectele din zonele de conflict. Grazie, onorevole Delange. Doamna Delange. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep spunându-vă că mm, în calitate de olandeză aș vrea să-l felicit pe comisar pentru noul său portofoliu și îi urez mult succes. Revenind acum la uh, oile noastre și la ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar, ei bine, acestea trebuie să fie eficiente, transparente și mai bine gestionate. Cred că asta ați spus în introducerea dumneavoastră. Când spuneți că ajutorul trebuie să fie eficient, eu cred că acest lucru înseamnă că Comisia și statele membre trebuie să își consolideze respectivele roluri, mai ales dat fiind că avem resurse limitate pentru ajutorul pentru dezvoltare. S-a vorbit despre ajutorul bugetar foarte puțin. Eu aș vrea să mă refer și eu la acesta și coeziunea cu acțiunile statelor membre. Ce s-ar întâmpla uh, dacă statele membre ar opri ajutorul bugetar general. se continuă alte proiecte, dar se oprește ajutorul bugetar pentru că uh, sunt multe dubii în legătură cu funcționarea sistemului. Atunci Comisia preia acest uh, ajutor bugetar și continuă totuși plățile. Ideea, de fapt, la care trebuie să ne gândim este dacă trebuie, de fapt, să oferim sau nu ajutor bugetar. Cred că cunoașteți situația din Rwanda când uh, a fost încălcat embargoul de a uh, livra arme către RD Congo. S-a spus atunci că se va opri uh, ajutorul pentru dezvoltare și în același timp comisarul Michel și îmi pare rău că vă trag la răspundere pentru ce au făcut predecesorii dumneavoastră. Deci în același timp uh, lui Michel a spus că 175 de milioane de euro se vor plăti din Europe Aid Apoi, în august 2009, 305 uh, milioane de euro au fost trimise acolo. Cu toate că nu doar un stat membru, ci mai multe aveau uh, dubii în legătură cu situația din Tanzania. Comisia a spus că a plătit prima tranșă și deci uh, se poate descurca și cu restul. Însă, pentru următoarele tranșe, vă rog să țineți cont de toate aceste observații, pentru că se va ajunge la sume imense dacă se plătesc toate tranșele. Aș vrea să știu care este situația astăzi. E o întrebare parțială. Mai am și o altă întrebare principală. Cum are de gând Comisia să amelioreze coerența și eficiența ajutorului pentru dezvoltare, indiferent de uh, ce proiecte pilot ați menționat? Știu că îți puteți spune că, de fapt, asta e treaba succesorului dumneavoastră, dar eu cred că dumneavoastră aveți experiență politică suficientă pentru a, ne, pentru a oferi succesorului acestuia sfaturile și uh, consilierea necesară. Nu, nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar trebuie să plec pentru că am de dat un interviu. Ehm, Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați avut uh, amabilitatea să ne felicitați. Nu întotdeauna primim astfel de felicitări din partea cetățenilor olandezi. În ceea ce privește comisie, cooperarea între Comisie și statele membre, este o întrebare foarte interesantă. Care este gradul de autoritate pe care îl, avea, îl poate avea Comisia și uh, aceasta în cazul în care statele membre iau alte decizii. Imaginea Uniunii Europene pe plan internațional are de suferit dacă nu avem o bună cooperare. Sigur că statele membre doresc să-și păstreze independența, însă lipsa de cooperare nu transmite un semnal pozitiv. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre aceasta. Cred că ar trebui să se organizeze consultări între statele membre, statele membre care acționează într-o anumită țară. Comisia Europeană ar trebui să permită tuturor să-și asume responsabilitățile, însă în orice caz cred că e nevoie de consultări. Ați dat uh, exemplul uh, Ruandei, Tanzania este un alt exemplu, sau Nicaragua care este o țară menționată de unii. Comisia a deblocat o tranșă de 10 milioane de euro și statele membre, pe de altă parte, au luat o decizie diferită. Cred că soluția este, încă o dată, organizarea de consultări. În al doilea rând, pentru Comisia Europeană este important să menținem diferența între dialogul politic și dialogul cu privire la pol politici. Nu cred că dialogul uh, politic, așa cum este el inclus în acordul uh, de la Cotonou, trebuie să fie amestecat cu, acord, cu uh, dialogul cu privire la politici. Trebuie să discutăm despre eficiența susținerii bugetare, măsura în care aceasta îmbunătățește capacitatea administrativă și uh, auditul controlul uh, bugetar, mecanismele de control bugetar nu ar trebui să joace întotdeauna un rol în dialogul politic. După părerea mea, în cazul Ruandei, a prevalat dialogul politic. Situația din Congo ar putea fi discutată foarte mult uh, din punct de vedere politic, însă, în orice caz, cred că e nevoie de timp Trebuie să ne asigurăm că avem un punct de vedere unitar în fața lumii externe, pentru că altfel ne decredibilizăm și nu acesta este obiectivul. Mulțumesc. Timpul pentru această discuție a expirat, deci aș ruga colegii care trebuie să vorbesc acum să facă un comisar foarte rapid și deci domnul comisar va răspunde în scris. domnul Olmeier și domnul Odi. Dragi colegi, în primul rând uh, vă mulțumesc că îmi permiteți să pun o întrebare în ciuda faptului că este târziu. O primă întrebare legată de Națiunile Unite. Oare are rost să ne continuăm cooperarea cu Națiunile Unite pe această bază? vorbim despre 5% mm. din resursele administrative care sunt în sarcina noastră și nu reușim să avem o cooperare bună cu Națiunile Unite. Cred că, în ceea ce privește conturile, minimul ar fi să se respecte anumite standarde ar fi bine ca Națiunile Unite să respecte un, un număr minim de standard. Ca și doamna Greslă, mă tem că odată cu reorganizarea domeniilor în cadrul Comisiei, vom ajunge la o situație în care din nou ne, vo, ne vom pune întrebări în privința transparenței. Ar trebui să fim informați în ceea ce privește prevederile în acest domeniu. În ceea ce privește trust fundurile, ne spuneți că experiențele au fost uh, uh revelatoare și că rezultatele sunt mai bune decât uh, în alte cazuri. Dacă asta ne permite să finalizăm cu succes anumite proiecte. Oare nu ar trebui să apelăm mai des la trust funduri? În ceea ce privește serviciile centrale ale Europe Aid, se pare că există foarte multe fluctuații de personal. Din trei în trei ani, personalul practic se schimbă complet. Ori e nevoie de un prim an ca să te familiarizezi cu activitatea organizației, apoi uh, uh, începi să lucrezi bine și tocmai când uh, o persoană s-a familiarizat cu dosarele, este înlocuită de alta. Oare nu s-ar putea îmbunătăți situația? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în calitate de parlamentar eu nu mai înțeleg mare lucru. Și revin la ce spuneam și anul trecut. Cred că Comisia Europeană trebuie să-și clarifice structurile Ați făcut uh, o demonstrație foarte bună, domnule comisar, când ați făcut diferența între ceea ce e vertical și ceea ce este orizontal. Există trei comisari mai multe direcții generale, Fondul European de Dezvoltare ar fi trebuit să fie inclus în bugetul comunitar. Am solicitat un studiu, o dezbatere politică și mm, cred că nu, mai, nu se mai înțelege nimic. Nu mai știm cine ce face și cine controlează pe cine. Nu știu dacă cetățenii au același uh, sentiment, însă avem impresia că acțiunea internațională este prost controlată. Ori vorbim despre bani publici. Există țări în care corupția este omniprezentă. Îmi pare foarte rău că în țările ACP am uh, inclus uh, condiția că trebuie să Uh, participe la Comisia pentru Comerțul Internațional pentru a participa. Comisia trebuie să rămână instrumentul execuție. Aveți dreptate. Însă, după instituirea tratatului de la Lisabona, începe să se configureze un triunghi uh, de uh, un triunghi instituțional. Nu este foarte ușor, însă Uh, noi uh, susținem comisarii și lucrăm foarte mult cu comisia și avem și o moțiune de cenzură care ne permite să influențăm colegiul de comisari. Chiar dacă uneori nu este ușor și am văzut acest lucru în cazul lui McGreevy. Faceți o alianță cu noi, domnilor comisari. Nu contați pe statele membre. Domnul Van Rompuy a fost numit și nici măcar nu a venit să ne salute. Vă îndemn să faceți o alianță politică cu Parlamentul. Cred că în felul acesta vom putea să obținem progrese și vom obține o mai mare coerență a acțiunii externe. Mulțumim, domnule vicepreședinte Audi, pentru că a reamintit suveranitatea Parlamentului. Sunt de acord cu domnia sa. Din păcate nu mai avem timp, însă noi, după cum am spus, uh, ne-am bucurat dacă din partea Comisiei ne-ar parveni răspunsuri înscris chiar la toate întrebările. Mulțumim, domnului comisar, și trecem acum la, la punctul 7 al ordinii de zi, raportul anual al Comitetului de Supraveghere a Activității OLAF. Și dau cuvântul, cred că este în sală, domnului președinte Peter Strumberg. Vă rog. Tack så mycket, herr ordförande, för ordet. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru că îmi acordați cuvântul. La comisiune, un po' di silenzio. Președintele, uh, rog să se păstreze liniștea în sală. Prego, prego, președinte. Vă rog, domnule Strömberg. Mulțumesc, uh, domnule președinte. La comisiune a andata via. Prego. Președintele, da, uh, comisia a părăsit sala, vă rog, domnule Strömberg. Mulțumesc pentru a treia oară, domnule președinte. Așteptam uh, să se facă puțină liniște în sală. Din, în numele Comitetului de Supraveghere am dorit să vă mulțumim pentru că ne-ați invitat astăzi pentru a vă da o idee despre munca noastră. Poate că în introducere aș putea să prezint membrii acestei, acestui comitet. La dreapta doctorul Kalman Gheorg, care era procuror șef, procuror general în Ungaria, acum este mm, consilier uh, la OLAF, domnia sa este Rosalind Wright, uh, prima președintă a comisiei, a comitetului, când am început acum patru ani de zile și a condus uh, um, anchete în Marea Britanie anterior. Avem doi membri care, din păcate, nu au putut să vină astăzi aici. Un fost membru al Parlamentului European și, me, și președinte al Comisiei dumneavoastră, apoi Luis Lopez Sanz care din păcate n-a putut să fie astăzi aici și domnia sa a fost președinte al comitetului și a terminat activitatea de președinte doar acum câteva săptămâni și este judecător la Curtea Supremă în Spania. Eu mă numesc Peter Strömberg și mi-am început activitatea foarte recent după ce am activat în Suedia în cadrul unei agenții de, agenții de stat uh, care examinează activitatea auditorilor companiilor private. Som ordförande Așadar, după cum spuneam, uh, sunt nou în această funcție și noi la comitet ne-am schimbat uh, funcțiile între noi. Uh, nu funcționăm poate ca la celelalte instituții în care dacă se trece de la președinția suedeză la președinția spaniolă, la Consiliu. Cort, eh, arbetet för hur, hur vi arbetar. Eh, se schimbă lucrurile radical. Acum vă voi face o prezentare generală a muncii noastre concentrându-mă pe câteva puncte, cum lucrăm noi la, comi- la comitet, care este mandatul nostru, ce, care sunt scopurile noastre, ce am făcut anul trecut. Există, sigur, un raport anual care vă poate uh, permite să vă faceți o imagine foarte bună a activității noastre în raport cu activitatea de investigație OLAF și după aceea sigur că vă sta la dispoziție, vă vom sta cu toții la dispoziție pentru întrebări, comentarii, discuții în general cea mai importantă activitate de, de a comitetului este controlul muncii de investigare a OLAF pentru a susține și consolida independența. Da? Și Olaf ca organizație are obligația de a ne raporta nouă, care suntem un comitet de supraveghere. Noi primim de la OLAF documente, informații și OLAF în mod uh, constant trebuie să uh, vină în fața noastră și să ne expună rezultatele uh, investigațiilor sale. Dacă o investigație nu s-a încheiat în termen de 9 luni de la demararea sa, trebuie să ne explice de ce nu s-a întâmplat așa, să prezinte o justificare a motivului uh, pentru care durează atât de mult această anchetă în chestiune, apoi trebuie să uh, vină în fața noastră dacă o instituție, organism sau birou al Uniunii Europene uh, nu a luat măsurile recomandate de Olaf în îndeplinirea sarcinilor sale. Și în final, Olaf trebuie să se prezintă în fața noastră atunci când o investigație este transferată unui uh, organ, unei instanțe penale dintr-un stat membru. Apoi, sigur că putem și noi să acționăm independent, să vedem noi, uh, să supraveghem investigațiile OLAF și să informăm uh, instituțiile și am făcut uh, așa, da? Așa, la raportul de minimis, uh, despre care va vorbi Rosmin Wright într-o secundă sau câteva minute, Apoi au existat cazuri în care investigațiile s-au încheiat uh, fără o concluzie definitivă și uh, aceste informații apar în raportul anual și vor apărea și în raportul pe anul viitor. Există un număr de proiecte la care lucrăm în acest moment și vom continua raportarea în rapoarte separate care vor fi incluse în raportul de activitate de anul viitor. Deci, cum spuneam, există acest raport anual de activitate. De asemenea, trebuie să ne exprimăm punctul de vedere în legătură cu bugetul, uh, proiectul de buget pentru OLAF. Întrebarea este cum uh, ne îndeplinim noi sarcina ca, în calitate de comitet de supraveghere cea mai importantă sarcină care ne revine și care provine din regulament este că trebuie să ne asigurăm că munca internă este efectuată în mod corespunzător, în mod bine planificat, fără întârzieri și că OLAF are o bună prioritizare a um, aspectelor care sunt importante pentru Uniune. Și pentru a realiza acest lucru, pentru a efectua această activitate de supraveghere, trebuie să ne asigurăm că OLAF dispune de o strategie bine gândită, consolidată și aplicată în mod coerent. Trebuie să ne asigurăm că OLAF își îndeplinește sarcina cu metode uh, uh, corespunzătoare legii și, de asemenea, noi uh, avem o activitate de monitorizare a ceea ce face OLAF, în sensul că ne asigurăm că investigațiile sunt efectuate în mod uh, echilibrat, în mod imparțial, în mod eficient și trebuie să menținem contactul cu organele de conducere ale OLAF, cu diversele sale departamente, unități, uh, experți, uh, cu administrația OLAF pentru a avea schimburi permanente de opinii și a fi la curent cu toate investigațiile lor. Astfel putem avea o imagine generală și ne putem asigura că investigațiile sunt efectuate fără nicio încercare de influențare din partea altor organisme sau factori. Astfel ne îndeplinim sarcina de supraveghere a independenței OLAF în cadrul anchetelor efectuate de acest, această instituție. Asta ar fi principala sarcină um, care ne-a fost încredințată de cele trei instituții europene. Și pentru a ne îndeplini sarcina asta, de ce avem nevoie? Avem, avem nevoie de acces la materiale OLAF, inclusiv la materiale din uh, uh, baza lor de date computerizată, trebuie să avem acces la tot, tot întregul personal al OLAF, avem nevoie de un secretariat bine echipat, inclusiv în ce privește personalul și pot să spun că dispunem de toate aceste elemente, avem acces la informațiile pe care le solicităm, avem acces la dosarele de care avem nevoie, de asemenea, aș dori să spun că personalul OLAF, la toate nivelurile acestuia, uh, conlucrează cu noi în mod voluntar N-am avut uh, niciodată uh, o situație în care trebuie să facem presiuni pentru a obține informații. Deci, în rezumat, uh, cooperarea noastră cu OLAF este una excelentă și contactele între noi sunt constante. Uh, impresionant este că Olaf într-adevăr ascultă de ce spunem noi și în general încearcă să se conformeze recomandărilor noastre. Sigur sunt zone în care nu întotdeauna avem ace- aceeași opinie cu Olaf, unde uh, continuă discuțiile, unde nu totul merge perfect, dar aș spune că în general Olaf are o reacție foarte pozitivă la mm, recomandările noastre. Și după cum spuneam, avem un raport de activitate, e vorba de iunie 2008, mai 2009. Acesta este ultimul raport, este al treilea raport emis de noi și toate informațiile în legătură cu uh, reuniunile organizate, cine a participat la ele și așa mai departe. Se află toate în raport și nu voi intra acum în detaliu. Uh, raportul se referă și la uh, sarcina noastră de a menține independența OLAF, și la monitorizarea noastră a OLAF. Eh, sigur, eh, suntem conștienți de amenințările care pot fi aduse la adresa independenței OLAF în activitatea sa de investigație. După cum spuneam, funcția noastră cea mai importantă este să ne asigurăm că OLAF își eh, efectuează investigațiile într-un mod imparțial, astfel încât și noi ne putem exprima opinia în legătură cu independența în activitățile OLAF ce încercăm noi să îndeplinim, pentru că, sigur, uh, o mare parte din raport e dedicată acestui aspect și în acest context solicităm noi informații și dosare de la OLAF. În afara acestor uh, rapoarte pe care OLAF e obligat să ni le să le înainteze, o, un domeniu de activitate pe care îl luăm foarte, foarte serios e acel raport la 9 luni ora trebuie să ne raporteze ori de câte ori un caz nu este încheiat în termen de 9 luni. Și am exprimat uh, în ultimul an o opinie și am spus că aproximativ 80% din toate cazurile uh, durează mai mult decât 9 uh, luni sau rezolvarea cazurilor și am examinat motivele acestei situații, justificările acestor întârzieri și Până la urmă a spus că am, a trebuit să vedem dacă motivațiile, justificările sunt corecte, sunt cinstite și am văzut că așa s-a întâmplat în aproximativ jumătate din cazuri, dar în cealaltă jumătate lucrurile s-au întâmplat uh, absolut diferit uh, și raportul reflectă faptul că situația nu este pozitivă pentru că poate duce la concluzii eronate în ce privește eficiența investigațiilor și la resursele necesare. și sigur că poate duce la o evaluare, uh, uh, la un, o îngreunare a, a evaluării și sigur au existat probleme când am încercat să aflăm care au fost adevăratele motive pentru întârzierea rezolvării eh, dosarelor. Dar nimic, nu există niciun element care să ne indice că întârzierile au fost eh, cauzate de presiuni eh, asupra Olaf. Au, au intrat în joc alți factori legați de eficacitate. Deci uh, a existat un număr de rapoarte pe care le-am, le primit de la Olaf, am avut schimburi de opinii cu Olaf, am, am discutat foarte mult. Sigur, nu avem mult timp la dispoziție și cred că m-a referit la principalele elemente ale activității noastre. dintre care raportarea este una din cele mai importante. Și, sigur, noi avem propriile opinii în legătură cu manualul de investigare a OLAF. Uh, opinia noastră le puteți citi în raportul anual și acest manual de investigare al OLAF se îmbunătățește în continuu ca urmare a discuțiilor uh, în curs pe care le avem cu, cu OLAF. Sigur că nimeni nu e perfect, și, dar important este ca noi să uh, încercăm permanent să îmbunătățim lucrurile. Uh, există aici un număr de recomandări uh, și anume la sfârșitul uh, raportului de activitate. Știu că doamna Raif, Raif și domnul Gheorghe se vor referi la aceste lucruri, deci, dacă, deci cu acordul președintelui aș dori să dau cuvântul doamnei Roslyn Wright, colega mea. Vă rog, mulțumesc pentru atenție. Domnule președinte, stimați deputați, vă sunt recunoscătoare pentru această șansă de a lua cuvântul în fața dumneavoastră. Aș dori să vă spun că mă aflu aici din două motive. Am fost raportor pe două subiecte din raportul nostru anual. Unul este regula de minimis și cum anume a fost ea respectată și cealaltă este planificarea strategică a investigațiilor. În legătură cu regula de minimis, Olaf trebuie să uh, aibă o politică de toleranță zero în privința infracțiunilor și neregulilor financiare. Și sigur că e perfect normal, însă această toleranță zero, această politică de toleranță zero, nu înseamnă că Olaf trebuie să preia fiecare caz în parte, dacă există și alte agenții sau organisme care ar putea prelua anumite cazuri. În domeniul investigațiilor, IDOC este un document foarte uh, dornic și capabil să se ocupe de multe dintre aceste cazuri. Este vorba de oficiul de investigație și de disciplină al comisiei și uh, acesta preia cazurile care se află sub pragul de competență al OLAF. În manualele și procedurile OLAF uh, este stabilit pragul de gravitate uh, ca măsură de uh, stabilire a uh, naturii cazurilor ce trebuie preluate de OLAF. Însă definiția clară nu există nicăieri, această definiție a gravității. Deci, până la urmă, depinde foarte mult de interpretare. Am analizat 45 de cazuri în perioada acoperită în raportul nostru toate sunt uh, cazuri încheiate, desigur, pentru că am vrut să vedem cum anume se aplică această definiție a gravității. Și am constatat că sunt foarte multe variații, mai ales în legătură cu cazurile interne. Și Olaf a răspuns la recomandările noastre recomandări pe care le formulasem într-un aviz transmis Olaf și răspunsul Olaf a fost foarte pozitiv. Ei uh, ne-au luat în serios preocupările și au încercat să implementeze aceste recomandări ale noastre. Am avut discuții cu domnul Manie, care este deocamdată uh, șeful IDOC. Și uh, mă bucur să vă spun că aceste discuții cu directorul uh, Manier, ale directorului general al Olaf, au fost extrem de constructive. Și uh, sper că pe viitor cazurile mici care în trecut fuseseră uh, rezolvate de Olaf vor fi de acum înainte preluate de IDOC. În cazurile externe este mult mai dificil pentru că există cazuri pentru care nu există organisme competente și nu are cine să se ocupe de aceste investigații dacă nu se ocupă Olaf. Deci problema e mai dificilă. Am avut însă discuții cu șefi de unitate de la direcțiile A și B în legătură cu aceste cazuri și ei sunt perfect conștienți de situație. Mă bucur că au o abordare constructivă față de recomandările noastre pentru că resursele disponibile pentru OLAF sunt limitate și credem că Olaf știe foarte bine că ar trebui să se concentreze asupra cazurilor celor mai grave, celor mai importante și cazurile în care uh, finanțele Uniunii Europene sunt cele mai uh, primejduite, cel mai primejduite. Nu este cazul să se amestece în situații pe care le-ar putea rezolva alții. Cred că suntem cu toții de acord, iar Olaf a avut un răspuns foarte constructiv. Acest lucru în privința cazurilor de minimis. Apoi m-am mai ocupat de planificarea strategică a cazurilor. Este un proiect în curs și uh, nu am formulat încă niciun aviz pentru OLAF în acest domeniu, dar am avut discuții foarte constructive cu șefii de unitate din ambele direc- direcții operative A și B în legătură cu modul de planificare a cazurilor și cu desfășurarea resurselor. Și mă interesează foarte mult uh, cum anume planifică Olaf investigațiile pentru a se asigura că folosește cel mai bine resursele limitate pe care le are la dispoziție. M-a impresionat modul în care s-au planificat foarte multe uh, operațiuni în aceste direcții ale Olaf. V-am spus că este un proiect în curs, nu, uh, am, uh, nu voi uh, întocmi avizul decât în următoarele luni pentru a-l transmite mai departe Olaf. Uh, colaborez la acest proiect cu șefii de unitate de la OLAF și am uh, primit uh, un ajutor foarte mare din partea lor. Mă bucur să vă spun că cooperăm îndeaproape cu OLAF pe acest proiect și sper să vin uh, peste un an la comisia dumneavoastră cu rezultate foarte pozitive. Mulțumesc! Cu voia dumneavoastră, domnule președinte, aș vrea să-l rog și pe domnul Gheorghi să ne spună câteva cuvinte despre transferul uh, cazurilor către autoritățile naționale. Präsident, meine Aufgabe ist, über Fälle zu berichten. Domnule președinte, eu sunt uh, responsabil cu cazurile care ne-au fost uh, prezentate și pe care le-am transferat apoi autorităților judiciare naționale. Se știe foarte bine că Olaf nu este o autoritate judiciară. Că Olaf nu are metode de pedepsire a infractorilor. Poate însă să-și aducă contribuția la pedepsirea lor de către autoritățile naționale. În perioada de raportare, Comitetul de Supraveghere a verificat 36 de rapoarte de investigație pe care Olaf le-a transmis autorităților judiciare naționale. Aceste rapoarte sunt discutate în mod regulat la Comitetul de Supraveghere. Sunt uh, prelucrate de uh, experții juridici din departamentele respective. Iar Comitetul de Supraveghere face o analiză inițială a acestor rapoarte, iar conținutul este discutat de reprezentanții OLAF, ținându-se cont de utilitatea investigațiilor respective. De asemenea, se analizează și chestiunile de procedură și chestiunile juridice conexe. Comitetul de supraveghere analizează calitatea rapoartelor pentru a identifica cazurile în care autoritățile naționale nu ar putea întreprinde acțiuni ulterioare. Până acum, Comitetul de Supraveghere a investigat mai multe cazuri în care termenele de acțiune erau problematice. În perioada analizată au existat foarte puține cazuri în care termenele de acțiune ar fi, nu ar fi permis autorităților judiciare naționale să intervină. De asemenea, am dorit să ameliorăm calitatea informației din aceste rapoarte, mai ales în ceea ce privește analiza acțiunilor ce uh, încalcă legislația națională din statele membre către care se transferă rapoartele. Foarte adesea, rapoartele de investigație sunt verificate mai întâi de Comitetul de Supraveghere, după ce au fost trimise Uh, autorităților naționale pentru uh, stabilirea de acuzații. Tribunalul de primă instanță a avut o hotărâre recentă conform căreia neînștiințarea Comitetului de Supraveghere înainte de trimiterea de documente de, de investigație la autoritățile naționale reprezintă o încălcare a regulilor conform regulamentului 10.36, nu, 10.63, mă scuzați. Drepturile fundamentale ale părților vizate sunt un factor important în transferul timpuriu de astfel de documente. Însă, în principiu, Comitetul de Supraveghere ar trebui să uh, își respecte competențele conform regulamentului 1063 și să analizeze consecințele hotărârii. Este vorba mai ales de uh, datoriile juridice ale Comitetului de Supraveghere. pentru că nu trebuie să se acționeze în timpul unei investigații OLAF și nici uh, să se întreprindă acțiuni atunci când este vorba de rapoarte care au fost uh, transmise de OLAF autorităților judiciare naționale. Trebuie să se analizeze dacă Comitetul de Supraveghere nu are cumva prea multe dosare. De aceea, Comitetul de Supraveghere a cerut Comisiei, contrazicând hotărârea TPI, uh, să uh, modifice această hotărâre Însă Comisia a hotărât să nu acționeze în justiție pentru a uh, contesta această hotărâre. Trebuie să se țină cont de drepturile fundamentale în timpul procesului de investigație. Aceasta este o datorie permanentă a Comitetului de Investigație atunci când un caz este înaintat Comitetului de Supraveghere, nu putem să investigăm decât uh, retrospectiv dacă au fost sau nu încălcate drepturile fundamentale. Dacă uh, Comitetul de Supraveghere ar face comentarii înainte, acesta nu ar avea nicio valoare practică. O perioadă de cinci zile lucrătoare trebuie să fie uh, respectată înainte de a transfera dosare de la OLAF la autoritățile competente din statele membre. Comitetul de supraveghere propune ca OLAF să își uh, prezinte verdictul în fiecare caz individual și să specifice dacă s-au respectat drepturile fundamentale și dacă s-au respectat garanțiile procedurale. În cazurile în care există probleme de nerespectare a drepturilor fundamentale și a garanțiilor procedurale, Comitetul de supraveghere poate să uh, ceară să se uh, respecte regulile cu privire la aceste documente. Pentru că principala noastră preocupare este să respectăm aceste drepturi fundamentale uh, în cazul plângerilor făcute de părțile vizate. Sigur, când vine vorba de părți care ar trebui să facă obiectul unei investigații OLAF. Atunci când se uh, suspectează încălcarea drepturilor fundamentale sau a garanțiilor procedurale, Olaf trebuie să-și continue investigațiile. Ombudsmanul European și Tribunalul de Primă Instanță au comentat uh, recent necesitatea ca Olaf să respecte drepturile procedurale ale persoanelor vizate de investigații. Pe scurt, cam atât voiam să vă spun în legătură cu un domeniu de activitate al Comitetului de Supraveghere. Mulțumesc pentru atenție! Va bene, grazie, do la parola. Mulțumesc, spune președintele, și acum dau cuvântul raportoarei doamna Gresle. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, reprezentanților Comitetului de Supraveghere pentru relatele foarte interesante. Doamnelor și domnilor, Discutăm despre un punct foarte interesant care este relevant pentru descărcarea 2008 cu privire la fondurile structurale. Ce anume facem pentru a lupta împotriva fraudei în Uniunea Europeană? Raportul Comitetului de Supraveghere arată că există probleme. Comitetul de Supraveghere încearcă să se asigure că sistemele funcționează. Poate nu perfect, dar că funcționează. Și în cazurile în care nu funcționează, de multe ori sunt implicate statele membre. În uh, mandatul precedent al Parlamentului am examinat am examinat regulamentul 1073-99 și există mai multe documente care sunt legate de aceste aspecte și, de altfel, reprezentanții uh, Comitetului de Supraveghere pot să le examineze. Ce se întâmplă în ceea ce privește lupta împotriva fraudei? Raportul a fost adoptat în luna noiembrie anului trecut. Legislația este în vigoare, însă nu s-a făcut nimic pentru a o, a, a o aplica. Președinția cehă a făcut uh, eforturi pentru a o prelua. Uh, însă președinția suedeză nu și-a făcut uh, foarte bine treabă, treaba. 7% din, cazuri, din cazurile transferate către autoritățile judiciare ajung să fie examinate de tribunale. E vorba despre cazuri care sunt atent examinate la nivel european și în privința cărora Comitetul de Supraveghere se asigură că sunt respectate drepturile fundamentale și toate, toate aceste eforturi nu dau uh, rezultate. Am organizat o audieră în cadrul uh, COCOBU în luna februarie acestui an și am uh, prevăzut, am prezentat date statistice în privința activității OLAF. Raportul arată că foarte puține cazuri sunt uh, rezolvate. Olaf lucrează la cazuri care sunt uh, semnificative. Dacă vrem să luptăm împotriva criminalității, trebuie să facem ceva. Și întrebarea este unde ar trebui să adresăm plângeri. Consiliul, cred, nu dispune de structuri suficient de bune pentru a lupta împotriva fraudei. Consiliul trebuie să instituie structuri pentru a coopera cu OLAF-ul în așa fel încât lupta împotriva fraudei să devină o luptă cheie. 93% din cazuri nu sunt uh, concluzionate. Dezbaterea cu Comitetul de Supraveghere de astăzi trebuie să fie un moment în care să arătăm cu degetul vinovații statele membre și Comisia. Comisia trebuie să acționeze în urma adoptării acestui raport. Dragi colegi, în uh, noua comisie, Olaful uh, este prost uh, plasat, undeva lângă vămi. Comisarul însărcinat cu vămile, care este o persoană foarte simpatică, Trebuie să obțină o mai bună cooperare, mai bună a personalului cu Olaful, însă nu poate să o facă pentru că nu mai este vicepreședinte al comisiei. Dacă nu suntem atenți, Olaful s-ar putea să intre în uh, zona de influență a comisiei, ori a fost instituit ca o, uh, un organism independent. Ori de câte ori uh, vorbim despre cazuri uh, investigate de Olaf, trebuie să spun că Parlamentul nu are fo o foarte mare influență. Aș vrea să rog Comitetul de Supraveghere să își uh, exprime opinia în privința independenței la față de comisie, dacă se abordează aceste chestiuni, cred că trebuie să fim uniți și să vedem cum anume putem rezolva împreună problemele. Cred că dacă procedurile durează atât de mult timp, 9 luni sau chiar mai mult, acest lucru se datorează faptului că statele membre nu cooperează. Avem foarte multe probleme aici. Comisia refuză să coopereze. Olaful nu a avut întotdeauna acces la baze de date și trebuie să facă solicitări care țin de proceduri foarte greoaie. În ultimii 33 de ani, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis o serie de decizii și se pare că există două categorii de persoane, oficialii europeni și cele, celelalte persoane. Și, în general, oficialii europeni au, uh, dispun de tratament preferențial față de restul lumii. Trebuie să schimbăm baza juridică. Dacă nu, vom asista la decizie peste decizie fără rezultate concrete. Nu vom putea explica alegătorilor de ce oamenii de rând sunt tratați într-un mod, în timp ce oficialii europeni beneficiază de tratament preferențial. Sigur că Olaful trebuie să-și mențină independența. Nu mai trebuie să asistăm la cazuri în care Comitetul de Supraveghere să trebuiască să intervină. Manualul OLAF încă nu este gata. Aș vrea să știu când se va finaliza redactarea acestui manual și când vom putea spune că am îndeplinit și această sarcină. Comitetul de supraveghere va trebui să se ocupe de transferul de documente către autoritățile judiciare din statele membre. Comitetul de supraveghere trebuie să rezolve aceste probleme împreună cu Olaf. Noi, Parlamentul, nu putem să rezolvăm problemele pentru că nu este rolul nostru. Însă dacă Olaful e să poată să-și facă treaba, cred că e nevoie de o bună cooperare. Nu am reușit să văd foarte clar care este situația din documente, însă cred că e nevoie de o soluție și poate că Comitetul de Supraveghere ar putea răspunde la aceste întrebări. Domnul uh, Ceații Marcachis. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentări, pentru raportul de activitate al Comitetului de Supraveghere, care este bine structurat și conține informații utile. În ceea ce privește garantarea independenței OLAF, aveți o misiune importantă. De asemenea, este importantă cooperarea dumneavoastră cu Parlamentul European. Cu cât Olaful este mai independent față de comisie, cu atât mai bine. Nu contează dacă un vicepreședinte al comisiei este responsabil sau nu. Ceea ce este important este ca Olaful să fie cu adevărat independent cu atât va fi mai independent, cu atât își va îndeplini mai bine misiunea. Mă bucur că ați uh, salutat în general activitatea OLAF. În calitate de inițiatori a acestui, uh, a acestui organism, apreciem acest lucru. Aș vrea însă să ridic o serie de întrebări. În primul rând, uh, termenele în care se rezolvă cazurile. durează până când autoritățile statelor membre intră în acțiune. Cifrele pe care le-a dat uh, doamna Gresle, 7% din cazuri care sunt uh, rezolvate, cifrele acestea sunt îngrijorătoare și arată că Olaful este doar un placebo și nu ar trebui să fi așa. Perioada aceea de 9 luni este importantă și nu ar trebui să se depășească acest termen. Din raport uh, aflăm că 80% din cazuri se prelungesc peste 9 luni. Dacă o procedură durează peste 9 luni, Comitetul de supraveghere trebuie să fie informat. Întrebarea mea este dacă întotdeauna este informat, pentru că am impresia că nu și Asta ridică semne de întrebare. Nu putem accepta o astfel de situație și întrebarea este ce puteți face în activitatea cu OLAF pentru a vă asigura că se respectă această cerință. Al doilea lucru pe care vreau să menționez este acela al drepturilor fundamentale. Este misiunea dumneavoastră să vă asigurați că se garantează drepturile celor care se află uh, sub investigație. Însă drepturile acestea sunt uneori aplicate retroactiv, pentru că nu puteți uh, să um, examinați cazuri care sunt în, în uh, curs. Trebuie să se schimbe metoda de lucru, trebuie să existe informații prealabile. Chiar dacă nu puteți interveni în cazuri, trebuie să fiți uh, informați din timp, pentru că altfel nu veți putea asigura respectarea drepturilor fundamentale. Noi, politicienii, suntem uh, foarte interesați de aceste lucruri. Chiar dacă nu, faci, nu ai făcut nimic, uneori uh, poți să fii învinuit. Și întrebarea mea specifică este, în cazurile în care drepturile fundamentale ar putea fi încălcate, dispuneți de informații la timp sau dispuneți de informații doar în cazurile care sunt transferate autorităților judiciare naționale. Vă mulțumesc. Domnul Odi, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru acest raport foarte interesant. Sunt convins că discuția noastră contribuie la distinția între erori și fraude. Nu este rolul cursului de conturi de a căuta sistematic fraude, pentru că din punctul meu de vedere, din punct de vedere tehnic, frauda nu înseamnă o sumă, cea mai, cea mai mare eroare și prin erori nu se ajunge totdeauna fraudă, la fraudă. Deci este o deosebire importantă de făcut. Euh, mm, foarte interesantă concluzia lui Ingeborg asupra celor 7% cazuri rezultate. E vorba de faptul că anchetele nu sunt uh, făcute cum trebuie sau oare e problema la nivelul autorităților uh, uh, judiciare din statele membre? Și m-aș referi la mijloacele de care dispune Olaf pentru că în raport se scrie că nu se pune problema angajării de personal suplimentar. Ei bine, nu știu de ce. Dacă noi, Parlamentul European, autoritatea bugetară, estimăm că trebuie mijloace uh, suplimentare pentru Curtea de Conturi, pentru OLAF, pentru că în toate întrebările către comisari, întrebarea pe care o pun este se înregistrează fraude și toți au răspuns că nu se înregistrează prea multe, dar eu sunt personal convins, domnule președinte, că există fraude mai mult decât ne închipuim pentru că infractorii nu comit erori. Deci cred că avem o problemă aici cu fraudele și dacă mâine solicitați mijloace suplimentare, aduceți-ne proba că vă trebuie într-adevăr uh, aceste uh, elemente suplimentare și noi putem uh, să facem acest lucru și termin cu aceste 500 de persoane. Există 180 de persoane la secretariat și la afacerile generale și 170 la anchete. Nu știu cum i-a administrat Olaf, dar din uh, aceste persoane 180 fac anchete și 170 fac secretaria general. Nu știu dacă resursele sunt alocate uh, suficient pentru anchete. Oare ar fi necesar uh, un personal superior în anchete și mai puțini oameni în birouri? Deci asta întreb eu. Mijloacele avute la dispoziție de Olaf sunt sau nu suficiente? Președintele, mulțumesc. Øh, mange tak, øh, og øh, tak for en, en god rapport. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, Comisiei de uh, Comitetului de Supraveghere pentru un raport uh, foarte inteligibil. Una din principalele concluzii la care văd că ați ajuns este că Există o amenințare foarte clară la adresa independenței cu care Olaful își uh, desfășoară mm, anchetele, investigațiile, dar poate că este o concluzie destul de abruptă. Eh, poate că situația nu este atât de neagră. Dar eh, ar trebui probabil să analizăm eh, mai bine mm, situația. În raport se dau câteva exemple în legătură cu formele pe care le au aceste amenințări față de independența, independența OLAF, dar dacă unele din amenințări provin de la instituțiile UE, cum se poate rezista amenințărilor? Eh, vă ajută procedurile legale să faceți acest lucru, puteți face raportări, deci există exemple a modului în care, ale modului în care se poate reacționa dacă se pune problema unei astfel de amenințări. Mulțumesc și acum, și acum domnul Calf. Mulțumesc foarte pe scurt. Eh, mă refer la timpul uh, investigațiilor și uh, uh, amânările. Dar care este motivul? Oare motivul este cel evocat de doamna Gresle că nu se cooperează bine cu autoritățile, cu instanțele naționale? Sau uh, este o problemă administrativă, că nu personalul este insuficient, cum spunea domnul Odi? Care credeți că este uh, motivul pentru care atât de multe cazuri sunt întârziate? sau atât de do- multe dosare nu sunt rezolvate la timp. Mulțumesc, președintele. Și eu doream să vă adresez o întrebare, dar uh, suntem în întârziere, așa că aș ruga președintele să răspundă în mod sintetic, Mie, din nou, spun că mi-ar face mare plăcere să ne răspundeți și în scris, pentru că tipul acesta de întrebări uh, necesită un răspuns mult mai articulat și am anunțit. Sunt de acord cu domnul Audi că din experiență știm că cei mai buni infractori respectă forma. Deci dacă forma este respectată nu înseamnă neapărat că sunt fraude. Eu am avut o întâlnire cu comitetul de aproximativ o oră, foarte fructoasă, s-a făcut un schimb de opinii și astăzi uh, fac această întrebare înaintea Comisiei pentru a face reflexie comună și pe viitor. Dacă comitetul ne poate spune ce nu funcționează cum trebuie la OLAF, dacă sunt zone de umbră, dacă, sau care este nivelul de transparență în, uh, în, în cadrul OLAF. Și domnul Ceații Marcachis întreba care e nivelul de independență, dacă independența este efectivă, uh, dacă Olaf este într-adevăr independent de comisie sau dacă lucrurile se pot îmbunătăți. Poate că vom putea avea uh, altădată o discuție în legătură cu asta și cu nivelul de independență a OLAF și față, nu doar de comisie, ci față de alte instituții europene, independența față de statele membre. Și o altă întrebare, dacă ați înregistrat diferențe de tratamente a OLAF uh, între cele 27 de state membre. Există o uniformitate de acțiune a OLAF uh, față de toate statele membre sau acțiunea e diferită în funcție de state. Și un alt aspect deosebit de delicat e cel al nivelului de cooperare și raporturile între OLAF și statele naționale. Uh, mai ales între OLAF și autoritățile judiciare ale diverselor state naționale și dacă din acest punct de vedere se poate face ceva. Sunt de acord cu cele spuse inclusiv de doamna Gresle în ce privește comisia. Cred că este important să existe o activitate, să se facă presiuni pe, uh, asupra Consiliului și Comisiei pentru a interveni contra acelor state naționale care nu garantează Olafului o cooperare necesară pentru a se putea lupta cu eficiență împotriva fraudelor, mai ales pentru că nu, niciodată nu este destul timp la dispoziție. Uh, Uh, colegii au făcut uh, întrebări foarte importante și vă dau cuvântul, domnule președinte, dar uh, să știți că suntem deja în întârziere și vă, vă așteptăm cu foarte mare interes răspunsurile înscris pentru a putea colabora încă și mai bine pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Mulțumesc tuturor deputaților care au adresat întrebări sau au prezentat comentarii. Este ă, extrem de important pentru noi să primim acest feedback. Am să încerc să răspund la câteva întrebări. Știu că nu avem foarte mult timp, deci mă tem că nu voi intra în detalii. Haideți să începem cu externalizarea OLAF, așa cum se cheamă, faptul că OLAF a fost ă, scos din comisie și ă, stabilit în afara ei. Acest lucru nu a fost încă discutat de noi. Este o propunere foarte nouă și sigur că vom uh, urmări îndeaproape această discuție. Nu avem încă o opinie oficială asupra posibilelor consecințe. Sigur că Comitetul de Supraveghere va monitoriza îndeaproape evoluțiile pentru că ne afectează astfel rolul ne este afectată capacitatea de combatere a fraudei în Uniunea Europeană. În legătură cu accesul Comitetului de Supraveghere la informații, la documente, la sisteme informatice și așa mai departe, pot să vă spun că până acum am primit întotdeauna ceea ce am cerut și sper ca uh, și pe viitor să se întâmple la fel. Uneori durează puțin până primim informațiile, însă le primim până la urmă. Nu există niciun fel de problemă. Am să trec mai departe la întrebarea referitoare la uh, deschidere și la informare și dacă întotdeauna uh, aflăm ceea ce dorim să aflăm în cazurile care sunt mai vechi de 9 luni. Noi credem că da și dacă nu au fost primis, primite informațiile din cauza unor erori administrative, până la urmă întotdeauna reușim să le obținem. Dacă auzim de toate cazurile, dacă suntem informați de toate cazurile în care uh, au fost încălcate drepturile fundamentale și garanțiile procedurale, e bine, nu, nu este așa. Uh, am discutat cu Olaf despre această problemă și Dată fiind, printre altele, hotărârea Tribunalului de Primă Instanță, am considerat că se pot face foarte multe ameliorări. Însă și Olaf are structuri interne care se pot ocupa de astfel de probleme. Ideea este să uh, unificăm toate aceste părți. A mai fost o întrebare la care s-a referit și doamna Gresle legată de investigații care uh, duc la un procent de hotărâri în statele membre de numai 7%. Statisticile sunt greu de analizat așa. Noi uh, nu cunoaștem toate aceste statistici, însă e clar că trebuie să vedem uh, cum anume sunt continuate cazurile transmise instanțelor naționale. Știm foarte bine că trebuie să facem acest lucru și că trebuie să acordăm mai multă atenție acestora. Dar sunt multe motive pentru care un caz se poate bloca la un nivel sau altul. Am constatat până acum că anumite cazuri din uh, zona de risc a scăzut. Acest număr a fost redus și deci înseamnă că uh, măsurile întreprinse de noi încep să dea roade. În ceea ce privește riscurile la care este expus Olaf, în concluzia noastră numărul unu din documentul prezentat, se spune că uh, identificăm posibile surse de risc. Nu le identificăm specific, însă știm ce posibilități există de a influența Olaf într-un mod răuvoitor. În desfășurarea activității noastre trebuie să fim conștienți de aceste posibile influențe și trebuie să stabilim metode de lucru care să uh, de, uh, detecteze foarte repede indiciile că se fac astfel de încercări de influențare. În privința metodelor OLAF care funcționează și cele care funcționează mai puțin bine, întrebarea președintelui este un domeniu imens și mie mi-ar fi greu să vă răspund într-un timp atât de scurt, însă opinia mea este că majoritatea metodelor noastre funcționează. nu există o abordare unică din partea statelor membre față de OLAF. Aceasta este uh, variabilă și, în opinia noastră, atunci când OLAF transmite uh, investigațiile la nivelul autorităților naționale, credem că acestea preiau investigațiile și se ocupă cât se poate de serios de ele. Cel puțin asta este impresia noastră. Nu știu dacă am uitat vreo întrebare. Microfonul s-a oprit. Microfon. Sper că nu am uitat prea multe întrebări și dacă este cazul, îmi cer scuze. Mulțumesc, spune președintele. Uh, ne-ar interesa foarte mult uh, răspunsurile dumneavoastră în scris, pentru că au fost întrebări complexe mm, și munca dumneavoastră este foarte importantă. Acum, uh, acestea fiind spuse, mm, vă mulțumesc din nou pentru informațiile oferite și trecem la punctul 8 al lunii de zi. Voi informa pe scurt colegii în legătură cu rezultatul reuniunii coordonatorilor desfășurată în cursul zilei de ieri. În primul rând, în calitate de președinte al Comisiei, a solicitat grupurile politice să comunice secretariatul poziția, poziția lor privind o cerere de relație din proprie, raport de proprie inițiativă privind agenția. Apoi, în ceea ce privește punctul 2, gender mainstreaming, vicepreședintele Stas și-a asumat această răspundere. Eu voi adresa o scrisoare domnului Svensson comunicând numele domnului Stas. Un alt punct de care ne-am ocupat e modul în care putem gestiona prezentarea scrisorilor eh, primite de Cocobu prin care se semnalează mm, posibile fraude de care să fie interesat Olaf, așa numiți whistleblowers. Deci e vorba de notificările făcute comisiei noastre uh, și criteriile acestea, sigur, uh, nu, au fost, nu sunt noi, sunt din fosta legislatură, conform cărora uh, vom comunica Olaful informațiile, apoi grupele, grupurile politice vor comunica secretariatului numele delegațiilor care vor participa la delegațiile din 2010, Grecia, Croația, Ungaria și Italia. Uh, e o situație de urgență, mai ales pentru a indica membrii pentru delegația uh, care se va deplasa în Grecia, pentru că vizita se va desfășura la sfârșitul lunii aprilie. Un alt aspect <clears throat> foarte important uh, pe care l-am discutat ieri e modul în care trebuie să acționăm. Ce um, atitudine să aibă Comisia noastră în faza de intrare în vigoare a Tratatului de la Lisabona, pentru că atât președintele cât și membrii, coordonatorii, am uh, văzut că există o tendință generală că se lasă puțin deoparte comisia noastră așa că am hotărât că lucrurile nu ne convin din motive bine întemeiate. Am făcut acest lucru verbal, i-am semnalat uh, președintelui Buzek în întâlnirea cu acesta și în mod formal în, la conferința președinților și am hotărât că eu voi scrie o scrisoare către președintele Buzek și către președintele Lene privind faptul că nu acceptăm procedura care comportă o amendare accelerată a regulamentului financiar și că mai ales voi repeta rolul uh, comisiei noastre ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de Lisabona. Pentru că știm cu toții că acesta recunoaște funcția legislativă a Parlamentului European. E unul din aspectele cele mai importante ale acestei funcții legislative. Este bugetul și controlul bugetului, deci funcția noastră uh, uh, a căpătat o și mai mare importanță prin tratatul de Lisabona, deci e bine să Eh, ne bucurăm de considerații nu doar din partea Parlamentului, ci și din partea celorlalte comisii. Am hotărât să informăm eh, membrul supleant aparținând neafiliaților eh, în legătură cu hotărârile din reuniunile coordonatorilor vor fi informați direct de un deputat. Am stabilit și un proiect de calendar în ce privește audierea comisarilor și aici voi adresa o leteră, eh, o scrisoare, vă scuzați, președintelui Buzec, pentru că față de cum stătea lucrurile în trecut, nu mai avem un reprezentant exclusiv de referință doar pentru comisarul, doar comisarul pentru bugete, ci și Econ și IMCO, comisarul responsabil. Și ieri am convenit cu toți colegii că această soluție nu, este, nu ne convine pentru că în aceste relații comisia noastră credem noi că trebuie să aibă prioritate în rapoartele cu comisarii. Am stabilit și un calendar pentru următoarea reuniune, 25-26 ianuarie va fi următoarea, dar uh, poate că și 28 ianuarie, și în 28 ianuarie am putea organiza o reuniune extraordinară a comisiei noastre. Am vorbit foarte rapid, pentru că, din păcate, mai avem doar o oră la dispoziție în care trebuie să ne ocupăm de trei rapoarte speciale ale Curții de Conturi. Așadar, v-aș ruga să menținem ritmul rapid, 20 de minute pentru fiecare raport. Aș dori și, uh, ca și componenții Curții de Conturi să se exprime foarte pe scurt și sintetic, la fel și raportori și apoi să vedem dacă putem să mai uh, organizăm și discuții pentru fiecare raport. Domnule președinte, am să fiu succint. Vreau să uh, vă mulțumesc în primul rând pentru cocktailul de aseară. A fost o șansă să discutăm și la nivel neoficial uh, și uh, reuniunea coordonatorilor a fost și ea foarte importantă. Și aș vrea să vă întreb uh, ce se întâmplă cu descărcările pentru agenții. Cred că aceste rapoarte ar trebui să fie tratate orizontal, uh, dar nu știu exact, vă rog să-mi spuneți dumneavoastră dacă da sau nu. Coordonatorii au discutat foarte multe chestiuni importante și cred că au reușit să facă și o planificare, dar secretariatul căruia am pus o întrebare în acest sens, mi-a spus că există o constrângere de timp și uh, că vor fi, nu va fi timp să se traducă documentele în toate limbile. Uh, aș vrea să știu, deci, dacă sunteți de acord cu raportul de inițiativă în domeniul agențiilor, uh, și de asemenea am mai cerut cuvântul acum pentru că am în dosarul meu o invitație de la Parlamentul olandez pentru un seminar interparlamentar în legătură cu controlul bugetar organizat în comun uh, referitor la schimbările implicate de tratatul de la Lisabona. Uh, sunt invitați maxim patru deputați din fiecare parlament. Deci de la, însemna să participe patru deputați europeni. Bănuiesc că vă interesează, dragi colegi, vă rog să spuneți dacă este așa. Am mai primit de asemenea o invitație uh, în același sens. Bine, o să solicităm uh, secretariatului să ne ofere niște informații suplimentare și vă vom ține la curent. Mulțumesc, domnule Gaier. Așadar, acum trecem la punctul nou al ordinii de zi și dau cuvântul reprezentantului Curții de Conturi, domnul Massimo Vari, căruia îi mulțumesc special 8 per 2009 al Curții de Conturi, vorba de uh, rețele de excelență și proiecte integrate ale politicii comunitare uh, așa au îndeplinit aceste obiective, le întreb pe domnul Vari, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Microfonul vorbitorului nu funcționează. Raportul de astăzi uh, a fost prezentat de Curtea de Conturi și are ca obiect două instrumente, uh, rețelele de excelență și proiectele integrate. Acestea sunt amândouă instrumente prevăzute în al șaselea program cadru care a finanțat cercetarea și dezvoltarea tehnologică în perioada 2002-2006 cu credite totale de mai mult de 17 miliarde de euro. Aș uh, spune că această, acest raport se înscrie într-o linie de continuitate a documentelor Curții de Conturi și mai ales cu raporturile speciale numărul 1 per 2004 asupra celui de-al cincilea program cadru și 9 per 2007 asupra evaluării activităților de cercetare finanțate din fonduri comunitare problemele cele mai importante la care Curtea a, oferit să dea, a încercat să dea răspunsuri sunt următoarele. Europa a stimulat investiții publice și private în măsură suficientă pentru a putea să înfruntăm provocările competitivității la nivel mondial. În plus, investițiile efectuate au remediat uh, slăbiciunile structurale ale cercetării europene. După cum știm, acestea sunt probleme aflate în al șaselea program cadru. Pe de-o parte, programul uh, tinde să ofere un stimul pentru cercetare și dezvoltare, astfel punând în aplicare agenda de la Lisabona, care stabilise ca obiectiv să rezerve pentru cercetare 3% din produsul intern brut până în 2010 cu sectorul privat, care se ocupă de două treimi din noile investiții. Pe de altă parte, programul dorește să realizeze, un, să înființeze un spațiu european al cercetării, un sistem structurat, ă, în mod principal prin aceste două noi instrumente mm, care au fost înființate în acest scop, rețele de excelență și proiectele integrate. În particular, putem spune că rețelele de excelență <clears throat> sunt menite să uh, pună în legătură resursele și expertizele într-un cadru uh, care să permită programe comune de cercetare cu obiectivul de a realiza o integrare de durată a capacităților partenerilor. Um, apoi, proiectele integrate concentrează resursele umane, tehnice și financiare care să fie suficiente pentru a uh, genera rezultate inovatoare precise definite la scara europeană. De ce a ales Curtea de Conturi aceste două instrumente? În primul rând pentru că proiectele realizate uh, la aceste două rubrici erau cele care în mod cel mai direct doreau să ajute la construirea, la înființarea spațiului european pentru cercetare și în al doilea rând <clears throat> pentru că e vorba aici de implicarea de aproape 50% din fondurile celui de-al șasele program cadru și, în al treilea rând, pentru că aceste instrumente puteau finanța o gamă extrem de variată de activități de cercetare, de la cercetare fundamentală la cercetare aplicată, în toate cele șapte zone tematice uh, um, identificate ca fiind prioritare. Ce anume am finanțat, ce anume s-a finanțat exact? Cel de-al șaselea program cadru a finanțat 167 de proiecte de uh, uh, rețele de excelență care au implicat circa 5.000 de participanți și um, pentru care s-a primit o sumă uh, totală de 1,2 miliarde de euro, fonduri comunitare, față de 1,9 miliarde de euro în investiții totale. În medie, orice, uh, fiecare rețea de excelență a implicat circa 30 de parteneri și a primit circa 7 milioane de euro din partea Uniunii Europene. Traverso lo strumento dei progetti integrati prin uh, acest instrument al proiectelor integrate au fost finanțate aproape 700 de inițiative. Uh, în acestea s-au implicat aproximativ 17.000 de participanți uh, care au primit o sumă totală de 6,5 miliarde de euro bani comunitari. În medie, fiecare proiect integrat a implicat aproximativ 25 de parteneri și a primit 9,5 milioane de euro uh, din partea Uniunii uh, Europene. Ce anume spune exact raportul? E bine, uh, tabloul care apare din raport, sigur, conține și lumini și umbre. Se recunoaște, pe de-o parte, că cele două instrumente examinate au contribuit la obiectivul general de promovare a unei colaborări eficiente între cercetători cu rezultate științifice de apreciat. Acest rezultat a fost confirmat inclusiv de, o, așa numit, de un sondaj de satisfacție pe care uh, l-a organizat curtea cu participanții. Dacă când uh, verificăm dacă s-au, sau s-au uh, îndeplinit sau nu obiectivele specifice, aici constatările sunt mai puțin pozitive. În ce privește mai ales rețelele, rețelele de excelență, putem spune în general că s-a promovat coordonarea activităților Uh, de proiecte, au fost generate noi cunoștințe, au fost transferate cunoștințele noi și preexistente între uh, participanți și spre uh, sectorul industrial, dar majoritatea partenerilor a pus la dispoziția rețelei o cotă relativ modestă a propriilor capacități de cercetare și nu a acceptat ca structurile de guvernare a rețelei să ia decizii privitoare la modurile de utilizare a resurselor puse în comun. În plus, doar, uh, doar foarte puține rețele mm, a evoluat convingător spre o integrare, o completare autosuficientă, ca să spunem așa, a capacităților de cercetare, adică o completare care să aibă perspective de, sub, uh, de supraviețuire pe termen mai lung, independent de uh, disponibilitatea uh, a unor finanțări comunitare suplimentare. Uh, Proiectele integrate au mobilizat masa critică de resurse necesare pentru a asigura îndeplinirea uh, unor uh, uh, scopuri și rezultate cu caracter de inovare. Totuși, se aștepta un efect de pârghie asupra unor uh, finanțări suplimentare publice și acest lucru nu s-a întâmplat și nu s-a ajuns nici la funcția de catalizator de capital privat. Nici în acest cadru nu s-a ajuns la o implicare mai uh, importantă a IMM-urilor în acest punct, reamintesc al șaselea program cadru rezerva IMM-urilor cel puțin 15% din uh, fondurile de la buget pentru cele șapte priorități tematice. Uh, s-a diminuat în general participarea sectorului privat, după cum se vede din tabelele din raport, uh, dar semnul cel mai favorabil este că IMM-urile au absorbit Uh, mai mult de 10%. Asta nu din cauza unor dificultăți doar obiective privitoare la dimensiunile uh, subiectelor, ci și din cauza efectului barierelor la intrare, ca să spunem așa complexitatea procedurilor pentru uh, solicitările de finanțare, costurile legate de aceste proceduri, perspectiva unor obligații contractuale, contractuale pe termen lung, accesul automatic la cunoștințele preexistente uh, în favoarea celor, celorlalți parteneri, uh, răspunderea financiară colectivă față de comisie. Până la urmă, progresele făcute spre obiectivul de a stimula investimentele în cercetare par să fie modeste. După cum se recunoaște în unele documente oficiale ale Comisiei, Europa rămâne încă sub pragul de 2% al PIB. Fondurile comunitare au sporit, dar nivelul de participare financiară a partenerilor, adică volumul de resurse proprii investite de aceștia într-un proiect, a rămas unul scăzut. Și în unele cazuri a apărut dubiul că, finan- că finanțarea comunitară a, nu a făcut altceva decât să substituie resursele participaților, mai ales cei publici. Și indicatorul reprezentat de raportul între investiții totale și finanțele europene a diminuat în al șaselea program cadru față de precedentul program cadru. Curtea și-a pus întrebarea dacă gestionarea Comisiei a avut vreo influență asupra succesului parțial al noilor instrumente. În acest sens și mai ales în faza inițială de implementare, Curtea a relevat că nu există destulă claritate față de rolul specific și față de funcționarea fiecărui instrument în raport cu obiectivele uh, prevăzute în regulament. Deci nu întotdeauna și nu imediat uh, acest lucru a fost înțeles pe deplin de toți participanții, totuși acest lucru a fost mai bine înțeles de către coordonatori. <clears throat> În plus, procesul de negociere înainte de a se ajunge la semnarea contractului a fost destul de îndelungat, spune curtea, în medie 13 luni și nu a fost întotdeauna transparent. Apoi eh, mai pot spune că s-a văzut că există o lipsă a explicării logicii intervențiilor noastre și o definire imprecisă a obiectivelor, ceea ce a însemnat că monitorizarea performanțelor și evaluarea rezultatelor a fost îngreunată. Eh, ajung acum la concluzii, recomandările curții. În primul rând, curtea repetă o precedentă recomandare conținută în precedentele rapoarte, și anume, programele de cheltuieli trebuie să urmeze o logică explicită care să lege instrumentele de obiective realiste. În plus, Curtea consideră că, în primul rând, Comisia ar trebui să uh, vadă dacă rețelele de excelență și noile proiecte de colaborare, care în al șaptelea program cadru actualmente în curs, au înlocuit cu, cu aceleași finalități proiectele integrate, dacă acestea au obiective realiste și dacă oferă uh, avantaje semnificative față de instrumentele de colaborare mai tradiționale din domeniul cercetării. În al doilea rând, Comisia ar trebui să examineze, spune Curtea, diversele motive specifice programului cadru sau externe acestuia, motive care stau la originea nu doar a nivelului relativ scăzut de investiții în cercetare a participanților, al participanților, dar și al lipsei unui efect catalizator asupra sectorului privat și mai ales asupra IMM-urilor. Și, în fine, în al treilea rând, Comisia ar trebui să uh, își îmbunătățească gestionarea proiectelor garantând orientări clare și uh, uh rapide, proceduri mai rapide pentru uh, subvenții, acordarea subvențiilor și o mai bună monitorizare a proiectelor pentru a evalua calitatea și impactul rezultatelor la care s-a ajuns. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum dau cuvântul raportoarei doamna Präsentation. Mulțumesc foarte mult. După această prezentare cuprinzătoare, Intervenția mea va fi scurtă. Aș uh, vrea să vorbesc uh, despre fondurile destinate cercetării. Raportul este excelent. Aș vrea să mulțumesc pentru discuțiile pe care le-am purtat, pentru a obține informații am uh, discutat foarte bine cu personalul domnului Variani. Este vorba despre un domeniu din ce în ce mai important în buget și trebuie să fim atenți la modul în care sunt cheltuite fondurile. Problemele care au fost uh, subliniate aici uh, există de 10-15 ani și cred că a venit momentul să vedem dacă obținem rezultatele pe care le dorim. Trebuie să ținem cont de diferitele experiențe pentru a adopta un pachet de măsuri pe care să le ia Comisia. În uh, documentul de lucru s-au făcut uh, puține, am identificat puține schimbări Concluziile Comisiei pentru bugete sunt de asemenea utile. va trebui să mergem în plenară cu aceste concluzii. Vă mulțumesc! La comisiune... Mulțumesc, doamnă Greslă. Dau cuvântul uh, comisiei. Prezent dovrebbe esserci la signora... Doamna director, probabil că este aici din partea comisiei și mă grăbesc să dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că nu avem foarte mult timp la dispoziție și de aceea mă concentrez asupra unor puncte. Aș vrea să mulțumesc membrilor curții pentru că au cooperat bine cu comisia și mulțumesc și domnei Gresle pentru discuțiile interesante pe care le-am purtat cu domnia sa. Avem puțin timp la dispoziție și uh, revin asupra câtorva dintre punctele menționate de doamna Gresle în raportul său, uh, strategia de audit a Comisiei, aș vrea să atrag atenția membrilor asupra faptului că um, măsurile corectoare propuse de Comisie nu rezultă din aplicarea unor noi uh, interpretări, ci din uh, uh, concluziile transmise de beneficiari. Se respectă certitudinea juridică pentru că proiectele sunt um, sunt uh, discutate mult timp. Suntem de acord cu uh, declarațiile raportoarei și curții și procesul de remediere reprezintă o povară administrativă importantă pentru noi și pentru beneficiari. Iată de ce Comisia consideră că simplificarea procesului de recuperare trebuie să fie făcută și am vrea să avem o rată unitară pentru a determina datoria restantă. Doamna Gressler a venit cu un amendament care urmează același, care este în același spirit. Membrii deputați, membrii curții s-au uh, referit la o serie de deficiențe în ceea ce privește rețelele de excelență și proiectele integrate. Știți că și noi am uh, uh, comandat un raport redactat de profesorul Horvat. O serie dintre concluzii și dintre recomandări sunt coerente cu raportul făcut de către curte aș vrea să vă atrag atenția că nu am rezolvat uh, toate problemele, însă am făcut progrese și în uh, programul cadru 7 s-au remediat o serie de probleme care apăruse în pro, apăruse în programul 6. De asemenea, am uh, consultat factorii implicați pentru a vedea ce trebuie făcut pe viitor cu rețele de excelență. Uh, știți că s-a discutat despre inițiativele comune de cercetare, nu s-a ajuns la o concluzie, însă cu toții am uh, convenit că e nevoie de integrare, este una dintre deficiențe, trebuie să se implice instituțiile. Nu este suficient ca beneficiarii să își dorească integrarea. În ceea ce privește simplificarea, sper că mai am două, trei minute, domnule președinte, în ceea ce privește simplificarea, aș vrea să amintesc uh, comisiei faptul că s-au uh, făcut uh, îmbunătățiri în programul 7, nu s-au rezolvat complet problemele. Doamna Gresle a menționat o serie de piste pentru viitor. Vă amintesc că există fondul de garantare Scopul este să se reducă numărul de controle ex ante. În programul 7 am cerut mai puține situații financiare și certificate pentru că am introdus, legislatorul mai precis a introdus pragul de 375 de milioane de euro. Deși numărul de certificate a crescut, Uh, am cerut 20 de certificate anul trecut, acum am cerut mai puține. Avem și mai puține controle ex ante. Numai beneficiarii care cer peste 500 de milioane de euro sunt uh, controlați. 9 din 10 participanți vor fi uh, excluși de la controlele ex ante. După cum a sugerat uh, raportoarea, am instituit conceptul înregistrării unice a participanților cu uh, sprijin informatic. Participanții nu trebuie să furnizeze documentele juridice de fiecare dată când participe. Când participă, le furnizează o dată și este suficient. Trebuie să facă o investiție, însă investiția aceasta este unica. avem un uh, context uh, unic și acest lucru facilitează participarea și permite o mai bună calitate a lor, ceea ce este foarte important. De asemenea, am eficientizat uh, cât mai mult procesul de uh, amendare a contractelor, am eficientizat și procesul de raportare, am uh, crescut termenul la 18 luni în ceea ce privește raportarea și deci cerem mai puțin din partea beneficiarilor. În ceea ce privește granturile, uh, acesta este un obstacol. În programul 7 am redus cu uh, am redus numărul de zile. Încă nu am ajuns la ținta finală, însă am făcut îmbunătățiri am uh, făcut o analiză comparativă a 17 agenții de finanțare și uh, termenul este de circa un an. Este uh, sigur că mai sunt lucruri de îmbunătățit, însă s-au făcut deja progrese. Cred că mă voi opri aici Suntem pentru un ghișeu unic pentru beneficiari. Uh, avem portalul pentru participanți. Este locul unic uh, unde participanții se pot informa în privința uh, programului aștept uh, observații sau feedback cu privire la alte puncte ale raport, raportului. Îi mulțumesc doamnei Gresle, luăm notă de observațiile făcute și vom continua să uh, facem eforturi. Intervenire. Mulțumesc dacă cineva dorește să ia cuvântul. Dacă nu, trecem direct la punctul numărul 10, raportul special numărul 14 per 2009 al Curții de Conturi da, referitoare la instrumente de gestionare a pieței laptelui și produselor lactate și dacă acestea și-au atins sau nu obiectivele. Dau cuvântul domnului Iulius, Mo- Iulius Molna, reprezentantul Curții de Conturi. Mersi, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, nu vreau să intru în detalii pentru că aveți, domnul de, aveți documentul de lucru al doamnei uh, uh, Mose. Aș vrea doar să aduc precizări în legătură cu trei puncte. În primul rând, sunt niște indicații privitoare la contextul auditului, apoi aș dori să vă spun ce am constatat și să vă amintesc ce recomandări am făcut. În contextul acestui audit, uh, Piața laptelui reprezintă un segment major al politicii agricole comune. Așadar, este firesc să fie auditat de curte în mod regulat. Așa am procedat în 2001 într-un raport special referitor la gestionarea ansamblului cotelor de lapte și anul trecut, în 2008, am publicat un raport special privind punerea în aplicare a cotelor de lapte în, noi, în cele 10 state membre noi, care au intrat în 2004 în Uniunea Europeană. Iar acest raport special v-a fost prezentat de domnul Șații Marcakis și a fost uh, aprobat de comisia dumneavoastră. La vremea aceea ați susținut propunerile domnului Șații Marcakis și recomandarea curții și deci ați invitat comisia să uh, aibă în vedere și citez măsurile de tranziție și de acompaniere care trebuie prevăzute în regiunile în care predomină micii producători. De asemenea, uh, să se țină cont de necesitatea de a da producătorilor de lapte și citez din nou un cadru stabil și perspective clare pentru a încuraja să facă investițiile necesare pentru a-și asigura viabilitatea activităților. Aceeași echipă a realizat auditul și în 2001 uh, referitor la uh, eficiența instrumentelor de gestiune din domeniul laptelui, însă de data aceasta a fost vorba, desigur, de o Europa extinsă și am constatat, prin compararea rezultatelor cu uh, obiectivele politicii comune în sectorul laptelui, mai multe lucruri și am și identificat factori de risc care trebuie să fie avuți în vedere în cadrul procesului de liberalizare care se află în desfășurare. În primul rând, retrospectiv, am constatat că instrumentele de gestiune au reușit în parte să-și atingă diferitele obiective. Am remarcat, de exemplu, că codele au permis să se încadreze producția, însă la un nivel mult prea în, în, înalt, ca să se evite scăderea producției. De asemenea, volatilitatea prețurilor s-a evitat pentru o perioadă foarte îndelungată, însă prețul la producție a scăzut constant în termeni reali și în acest timp prețurile de consum au crescut neîncetat. Venitul mediu al producătorilor de lapte nu s-a menținut uh, în ultimii zece ani decât printr-o creștere constantă a productivității și au dispărut foarte multe uh, exploatări. Am constatat că produsele lactate au o competitivitate foarte slabă pe piața mondială. Este cazul uh, laptelui praf și al untului, de exemplu, produse de bază. Produsele cu uh, valoare adăugată ridicată au o situație mult mai bună. Este cazul brânzeturilor, care nu depind de uh, nivelul de preț. Sectorul uh, are un viitor uh, foarte uh, dificil și am uh, semnalat trei factori majori de care credem că trebuie să se țină cont, dat fiind că au un impact bugetar, economic și social. Aceștia sunt următorii. Instabilitatea piețelor și volatilitatea prețurilor care pot să conducă la excedente importante accelerarea restructurării cu un risc de concentrare geografică dependent de producție și dispariția foarte multor producători în zonele rurale și defavorizate. Competitivitatea sectorului depinde de capacitatea sa de a se adapta la cererea mondială și mai ales de calitatea produselor. Noi am recomandat anumite prevederi care decurg, desigur, din uh, observațiile noastre. Este vorba de următoarele lucruri. Este necesară o supraveghere efectuată de comisie a evoluției pieței ca să se evite mai ales reapariția de excedente masive. Procesul de formare uh, a prețurilor la uh, producție și la consum trebuie să se uh, monitorizeze, ținându-se cont și de transformarea lanțurilor de distribuție. Strategiile care trebuie să fie puse în aplicare pentru a face față riscurilor puse de factorii geografici și de dispariția producătorilor în zonele defavorizate sunt foarte importante. Producția trebuie să fie orientată în primul rând pentru a răspunde nevoilor pieței interne și de asigur și uh, pe piața mondială, unde sunt uh, importante produsele cu valoare adăugată ridicată, cum ar fi brânzeturile. Asta am constatat noi și mi se pare că ar fi necesar, pentru a se evita neînțelegerile, să uh, vă spun că partea 6 din documentul de lucru, comentarii și recomandări, atribuie curții niște, avize, niște opinii care nu îi sunt proprii și menționează niște recomandări care nu sunt ale noastre. La punctul 1, uh, Curtea nu spune nicăieri în raportul său special că a exista un singur mod de a garanta echilibrul pieței și stabilitatea prețurilor, etc. La punctul 2 este în niciun caz curtea nu dorește să creeze confuzie. Din potrivă, noi uh, avem scopul de a uh, clarifica dezbaterea în mod imparțial. La punctul 3, noi nu am spus niciodată că cotele de lapte ar trebui să fie un instrument pentru a uh, favoriza zonele defavorizate. La punctul 4, mesajul curții este că piața internă europeană rămâne principala piață pentru producătorii de lapte. Trebuie să se constate că până acum exporturile europene pe piața mondială au vizat mai ales produse industriale de masă. Curtea încurajează sectorul lactatelor europene să participe la concurența mondială, însă considerăm că numai produsele cu valoare adăugată ridicată pot să asigure pe uh, un viitor pentru acest sector pe piețele internaționale. Sigur că raportorii și comisia trebuie să definească în mod suveran ce punct de vedere vor adopta și ce poziție politică. Și uh, Curtea nu trebuie să se amestece în dezbaterea comisiei. De aceea eu vă stau la dispoziție, indiferent de orientările pe care le veți adopta. Vă rog însă să nu atribuiți curții un discurs pe care noi niciodată nu l-am avut. Vreau să mulțumim colaboratorii și colaboratorilor, mai ales uh, responsabilului de eh, chestiuni agricole de la curte, care vă stă la dispoziție ca să vă răspundă la întrebări, la fel ca și mine. Mulțumesc! Grazie, prendiamo atto delle sue osservazioni. Mulțumesc și luăm notă de dumneavoastră. Acum are cuvântul doamna doamna raportoare. Tak for det, herr formand. Og også eh, tusind tak til revisionsretten. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc eh, curții de conturi pentru acest raport foarte interesant și fi foarte util. Am uh, mai multe comentarii de făcut. Este, uh, sigur, în legătură cu recomandările mele, dar vreau mai întâi să spun că ne bucurăm că am primit un raport care ne uh, ajută foarte mult aici la Parlament și aș spune că îi ajută și pe cei de la Comisie. în uh, reforma ulterioară a politicii agricole comune după anul 2013. Aș dori să spun că consider că acest raport este o contribuție la discuția noastră, o contribuție la dezbaterea politică referitoare la evoluția viitoare a politicii agricole comune. De fapt, eu nu am o opinie diferită de cea a Curții de Conturi. Comisia se ocupă foarte bine de acest domeniu. Și uh, nu știu cum anume se poate pune în practică ceea ce uh, face parte din raport. Însă acest raport ne amintește cele patru obiective pe care le avem în domeniul politicii laptelui. Și ne amintește faptul că aceste patru obiective se contrazic între ele, pentru că, pe de o parte, dorim să stabilim un echilibru pe piață, o stabilitate a prețurilor și, de asemenea, să garantăm un nivel rezonabil de uh, venituri pentru agricultori și în același timp să creăm și produse lactate competitive. Eu, sincer, mă întreb dacă e posibil să faci toate aceste lucruri în același timp. Iată, aceasta este una dintre contribuțiile importante ale raportului Curții de Conturi la discuția noastră referitoare la evoluția PAC după 2013. Nu am scris nicăieri că Curtea de Conturi dorește abolirea cotelor uh, la lapte. Eu am spus în raportul meu că în trecut s-au luat anumite decizii politice în acest domeniu și cred că este important să nu se creeze confuzii în legătură cu obiectivele politicii uh, privind laptele, pentru că agricultorii trec acum printr-o criză foarte dificilă. Aș dori acum să mă refer la câteva aspecte specifice din uh, documentul meu. Cred că este important să discutăm toate aspectele și să ne concentrăm pe consecințele asupra agriculturii din zonele uh, deluroase și din zonele defavorizate ale reformei politice agricole comune. Întrebarea este dacă N-ar fi cumva mai bine să folosim uh, ajutorul pentru dezvoltare pentru aceste obiective? Uh, dezvoltarea rurală, mă scuzați. Este important să se creeze uh, posibilități ca producătorii de lapte să-și păstreze locul pe piață în viitor și să rămână competitivi. Ceea ce înseamnă că trebuie să analizăm poziția lor pe piața noastră și pe piața mondială. Și a doua întrebare ar fi cum poate sectorul laptelui să își continue existența pe viitor în Uniunea Europeană, contribuind și la uh, economisirea banilor contribuabililor. Raportul cred că este bun și ne amintește că e nevoie de discuții suplimentare privind uh, evoluția politicii agricole comune. Uh, în același timp, nu cred că trebuie să stârnim uh, neliniști în rândul agricultorilor și al producătorilor de lapte în legătură cu menținerea sau abolirea cotelor de lapte. Cred că trebuie să fie clar uh, că calea de progres duce către o mai mare liberalizare, iar recomandările Curții de Conturi cred că sunt puse în aplicare foarte bine de comisie până acum. Asta am și scris în raportul meu. Mulțumesc. Avem trei interventi program. Mulțumesc. Avem trei eh, solicitări de luare de cuvânt, dar un minut fiecare, vă ah, ah, vă rog. Mulțumesc. Dragi colegi, în primul rând aș vrea să îmi exprim uh, recunoștința față de Curtea Europeană de Conturi. Curtea a identificat câteva probleme esențiale ați uh, ridicat probleme care sunt cu adevărat importante și aș vrea să ținem cont de următorul lucru. Țara noastră, regiunea noastră, au o anumită producție. Însă trebuie să recunoaștem că circumstanțele diferă de la o țară la alta, de la o regiune la alta și așa mai departe. Vorbiți despre centralizare. Nu cotele la lapte sunt problema, ci o, centralizată, o centralizare necontrolată și distrugerea unor exploatații mici viabile. De asemenea, se pune problema siguranței alimentare și problema centralizării producției din punct de vedere geografic. De asemenea, probleme de mediu, probleme de furnizare. Sunt probleme care nu pot fi uh, evitate. Eu nu cunosc toate aceste regiuni, uh, știu care este situația din uh, anumite regiuni din Austria și din nordul Italiei. Ceea ce am constatat este că exploatațiile mici sunt pe cale de dispariție. Dacă politica uh, își uh, propune să uh, asigure competitivitatea pe piața mondială, nu vor, sub, nu vor supraviețui. Trebuie să le ajutăm sau să folosim fondurile de coeziune pentru a recrea satele. Este important să uh, menținem peisajele, cu, peisajele rurale. Doar um, uh, exploatanții agricoli pot face acest lucru, deci trebuie să ne punem uh, întrebări. Cred că în raport se pun întrebările care se impun, deci. În al doilea rând, Curtea de conturi are în vedere piața mondială. Cred că este nevoie să alocăm fondurile cât mai bine pentru a face publicitate produselor, pentru că există produse lactate care pot fi competitive pe piața internă, pe piața internațională. Și cred că subvenționarea exporturilor nu este o măsură uh, care crește competitivitatea, ci din potrivă o povară. În ceea ce privește această centralizare necontrolată, aș vrea să spun că se are în vedere stocarea de alimente din cauza fluctuațiilor foarte mari de pe piețele mondiale. E clar că un agricultor mic nu poate să concureze cu exploatațiile mari în condițiile acestei fluctuații de prețuri de pe piețele mondiale. Cred că trebuie să discutăm despre toate aceste chestiuni și mă bucur că ele sunt menționate în raport. Aș vrea de asemenea să întreb dacă punctele 1 și 2 sunt într-adevăr necesare. Curtea arată unde anume se situează problemele și uh, creează dezbateri uh, importante. Ausling. Mulțumesc. Salut uh, acest raport am avut uh, deja ocazia să-l abordăm în Comisia pentru Agricultură. E clar că mai sunt încă destule multe chestiuni în suspans. De exemplu, cum se va utiliza pe viitor instrumentul fiscal? Vedem uh, ce se întâmplă atunci când apar dezechilibre pe piețe, o ofertă prea mare uh, raportată la o cerere mică, contribuabilul european suferă de asemenea, se subvenționează exporturile. Ar trebui să vedem care sunt evoluțiile și dacă nu putem să instituim reguli care să înlocuiască eventual regulile cu privire la cote. În orice caz, trebuie să avem în vedere viitorul și să găsim răspunsurile cele mai potrivite. Comisia ne-a spus, pe bună dreptate, că în 2001 Curtea de Conturi a prezentat un aviz în favoarea liberalizării. Întrebarea pe care o pun este următoarea. Există oare elemente noi care fac uh, ca opinia asupra liberalizării să fie mai critică? E nevoie de instrumente fiscale pentru a asigura echilibrul piețelor. Întrebarea care se pune de asemenea este ce facem în privința regiunilor defavorizate. Încă nu am dat suficiente răspunsuri. Toate aceste lucruri nu pot fi rezolvate doar pe baza celui de-al doilea pilon. Trebuie să dăm răspunsuri de principiu, pentru că problemele afectează regiuni întregi. Cred că concluziile acestui raport sunt clare. Liberalizarea nu este un scop în sine. Trebuie să reflectăm la modul în care anumite piețe trebuie să fie reglementate. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că analizăm astăzi un raport uh, foarte bun. Se notează faptul că sectorul laptelui și politica agricolă sunt chestiuni controversate, mai ales când se propun schimbări. Am constatat și eu acest lucru Asta vară, când am fost în Franța, am văzut că se protesta împotriva politicii laptelui. Uniunea Agricultorilor Britanici uh, acceptă uh, renunțarea la cote în 2015 și sporirea concurenței în acest sector. De asemenea, Uniunea recunoaște faptul că discuțiile cu privire la politica agricolă se vor purta în cadrul uh, cadrului financiar viitor care se extinde până în 2020. De aceea cred că recomandările pe care le discutăm sunt corecte, în special recomandarea care afirmă că ar trebui să folosim și alte politici pentru a rezolva problemele care apar în zonele rurale. Aș vrea să spun că avem nevoie poate de o dezbatere mai amplă cu privire la politica agricolă în Uniunea Europeană. Cum rezolvăm problema sărăciei din zonele rurale? Sărăcia nu ține doar de venituri, deși venitul este important. Sărăcia ține și de lipsa accesului la servicii sau la transport, eh, ține de locuințe și așa mai departe. Deci cred că ar trebui să purtăm o dezbatere mai amplă asupra acestor aspecte. Am vorbit despre buget eh, și vom continua să vorbim despre dezvoltarea rurală. În orice caz, cred că recomandările sunt, după cum spuneam, uh, clare și sunt uh, binevenite în cadrul dezbaterii cu privire la politica laptelui și cu uh, privire la politica agricolă în general. Domnul Versteilen, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm și noi raportul curții. Ne permite să discutăm despre evoluțiile din sectorul laptelui. După cum știți, domnule președinte, provocarea care stă în fața acestui sector este aceea a globalizării. Context în care sectorul trebuie să fie mai competitiv pentru a, a avea o diferență mai mică a prețurilor față de prețurile de pe piața mondială. Vrem să menținem de asemenea competitivitatea producției de lapte în uh, zonele rurale cele mai vulnerabile. Pentru a fi mai competitivi, am uh, scăzut prețurile, am scăzut plasa de siguranță și acordăm uh, uh, sprijin pentru venituri. Distribuim 5 miliarde de euro în calitate de um, sprijin pentru venituri. Această sumă este decuplată și este legată de ecocondiționalitate. De asemenea, am consolidat măsurile de dezvoltare rurală pentru a spori competitivitatea sectorului am luat uh, și decizia de a aboli cotele în 2000 2015. Am hotărât acest lucru în 1994. Cotele au fost instituite în 1994 și se prevedea ca ele să fie temporare. Cred că toată lumea este de acord că într-o piață liberalizată și integrată în piața mondială, sistemul cotelor nu își mai uh, are rostul și aceasta este și recomandarea pe care a făcut-o Curtea în 2001. Toată lumea știe că am uh, trecut printr-o situație dificilă în sectorul laptelui din cauza crizei financiare. Am avut prețuri ridicate în 2007, uh, după care cererea a scăzut și prețurile au fost uh, scăzute în 2008. Trebuie să spun că toate acestea s-au petrecut în contextul în care producția de lapte a fost stabilă. În cei doi ani, producția a fost aproape aceeași și uh, cantitatea a fost uh, de pe, cu peste 4% sub cote. Deci cotele nu a jucat un rol foarte important. Uh, cererea a scăzut. Și după cum am decis, am apelat la plasa de siguranță, la măsurile de sprijin și acestea au funcționat. Am uh, uh, cumpărat uh, unt și uh, lapte praf și am uh, reinstituit uh, instrumentul rambursărilor la export. Prețurile s-au stabilizat la nivelul plasei de siguranță și după care au început să, sca- să, să crească, deci măsurile au dat rezultate. Deci pot spune că la ora actuală, datorită ultimelor evoluții și datorită evoluțiilor sezoniere, prețurile la produsele uh, care beneficiază de intervenție sunt cu 25% peste prețul de intervenție și acest lucru se reflectă și în prețurile de producție pentru producătorii de lapte. Deci cred că am trecut peste etapa dificilă, aceea a prețurilor foarte scăzute. Când am uh, traversat această situație conjuncturală dificilă, Curtea a redactat un raport și s-a pus întrebarea dacă politica actuală trebuie să continue dacă nu cumva ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra pieței interne decât asupra pieței externe. De asemenea, curtea arată care sunt avantajele și dezavantajele renunțării la cote și, de asemenea, face recomandări. Comisia trebuie să facă o monitorizare atentă pentru ca liberalizarea să nu ducă la o supraproducție. Se are în vedere o monitorizare instituțională a cantităților, ceea ce ar putea duce tot la un fel de cote și la confuzii. Salutăm raportul curții și raportul doamnei Șelemos chiar mai mult. Ea încurajează Comisia la punctul 2 să continue implementarea deciziilor politice pentru a evita orice fel de confuzii uh, inutile. Dați-mi voie, domnule președinte, să asigur Parlamentul și Curtea că uh, Comisia face tot posibilul și caută mm, posibilități de, uh, de adaptarea acestor decizii. Continuăm cu măsurile destinate pieței, Uh, sporim restructurarea în contextul planului de redresare economică și am instituit un grup la nivel înalt pentru a discuta cu statele membre, în special în privința combaterii volatilității prețurilor. Trebuie în special să analizăm relația între producători și uh, prelucrători. Uh, trebuie să discutăm despre puterea de negociere a uh, fermierelor, fermierilor despre etichetare, precum și despre măsurile uh, destinate pieței și în ce măsură instrumentele cum uh, sunt uh, futures pot să acopere riscurile. Am avut o întâlnire pe 8 decembrie, o altă întâlnire s-a prevăzut pentru luna ianuarie și sperăm să dăm publicității un raport în iunie 2010. Aș vrea să spun că organizăm o conferință pe 26 martie, o conferință la care toți factorii de decizie vor putea participa la această dezbatere importantă. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum trecem la punctul numărul 11 pe ordinea de zi, raportul special numărul 10 pe 2009 al Curții de Conturi Europene, acțiune de informare și de promovare pentru produsele agricole da cuvântul uh, reprezentantului curții, domnul Iulius Molnar. Vă rog. Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc mult, domnule președinte. Înainte de a prezenta pe scurt acest raport, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Fielner pentru documentul său de lucru, care uh, prezintă foarte clar observațiile și mesajele cheie din acest raport special. Recomandările, sale, recomandările noastre și ale sale sunt bazate pe o înțelegere deplină a auditului nostru și a rezultatelor sale. Nu am de gând să repet uh, ceea ce a menționat domnul Fielner în raportul său, ci am să prezint doar mesajul principal al raportului. După cum știți, Uniunea Europeană realizează și cofinanțează acțiuni de promovare a produselor agricole încă de la începutul anilor 80. Se pot organiza acțiuni publice, promovări, publicități care să pună accentul pe procaturile produselor europene, de exemplu vorbindu-se despre calitate, igienă, securitate alimentară sau respectarea mediului. Aceste acțiuni de informare și de promovare se află în cutia verde a negocierilor de la OMC. Acest dispozitiv este, deci, pasibil să se dezvolte. Comisia va efectua o reflexie aprofundată asupra măsurilor care ar putea să consolideze semnificativ bugetul de informare și de promovare. În acest context a examinat Curtea acțiuni, eficiența acțiunilor sale de promovare și uh, caracterul uh, corect al cheltuielilor făcute. Acest lucru s-a realizat la Comisie și în trei state membre dintre cele care beneficiază de aceste măsuri. În raportul său, Curtea a făcut patru constatări principale și recomandări. Acestea sunt următoarele. În primul rând, de câțiva ani, Comisia a început să amelioreze dispozitivul de gestiune și control al cheltuielilor respective. Acest proces a permis obținerea de rezultate pozitive în anumite domenii. Mai trebuie să fie confirmat și aprofundat. În al doilea rând, Sistemul existent nu permite să se măsureze eficiența deciziei politice. Impactul acesteia va fi probabil pozitiv și astăzi este greu de cuantificat. Trebuie să se asigure o coerență între ambiție și buget. Deci obiectivele uh, va trebui să fie precizate și să se stabilească indicatori de performanță adecvați. Împreună cu actorii vizați, trebuie să se organizeze consultări ca să se contribuie la definirea unei strategii globale și să se asigure mai bine complementaritatea cu diferitele acțiuni de promovare existente. În al treilea rând, Comisia a devenit mai selectivă în aprobarea programelor cofinanțate. Aceste programe trebuie să fie continuate, mai ales în privința informațiilor de furnizat privind impactul programelor și modul în care acesta va fi măsurat. Statele membre vor trebui să continue să fie mai selective. În ceea ce privește implementarea programelor și uh, corectitudinea cheltuielilor, trebuie să se facă un control Trebuie să se selecteze organismele de execuție care joacă un rol clar. Monitorizarea internă a cheltuielilor la comisie a fost uh, ameliorată, însă mai există puncte slabe ale controalelor în anumite state membre. Ar trebui să facă obiectul unei monitorizări pentru a se asigura o corectare mai rapidă a acestor puncte slabe. Acestea sunt mesajele noastre cheie. Încă o dată, nu excludem ca reflexiile desfășurate acum la Comisie să ducă la o propunere semnificativă de consolidare a bugetului de informare și promovare. În acest context, recomandările ce vizează ameliorarea sistemului de gestiune își capătă întregul sens. Vă mulțumesc! Grazie, do la parola. Mulțumesc și acum are cuvântul raportorul domnul Fjellner. Fantastiskt. Tack så mycket ordförande. Tack alla kollegor. Eh, jag inser att jag måste fatta mig kort. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Am înțeles, trebuie să mă exprim pe scurt pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Poate, pentru început, aș putea spune că atunci când am acceptat această sarcină, om, eh, om de här systemen. Aveam propriile mele idei în legătură cu funcționarea acestui sistem și erau idei influențate de uh, politică. Sunt unul din cei care totdeauna pun sub semnul întrebării ideea de a lua cât mai mulți bani de la contribuabili și pentru a-i folosi pentru acțiuni de publicitate și a încerca practic a, să uh, uh îi față de a și mai mulți bani văzându-le produse. De exemplu, în Suedia, reclame pentru portocale din Spania și lalele din Olanda. Nu cred că au cel mai bun efect uh, pentru că nu fac decât să um, dea un nou avânt euroscepticismului. Dar problema care se pune aici este dacă și-au atins sau nu obiectivul. Și dacă au fost administrate corespunzător. Cred că noi ar trebui să discutăm și aspectul politic, să vedem dacă e sau nu bine din punct de vedere politic să întreprindem asemenea acțiuni. E un lucru important pentru că mulți bani sunt implicați aici. Sumele s-au dublat sau în ultimii 10 ani și și numărul de proiecte de asemenea este de mai mult de două ori mai mare. Bine, aici s-a îmbunătățit și controlul administrării de către comisie și acesta este un lucru bun. Dar, ca de obicei, după cum spun eu totdeauna, mai sunt multe de făcut la nivelul statelor membre, însă mă bucură faptul că și Comisia spune că problemele existente anterior în Italia și Spania a reușit să îmbunătățească situația și sper că această tendință va continua. Însă aș dori să evidențiez uh, unele lucruri. Dacă încercăm să vedem dacă obiectivele stabilite au fost îndeplinite în această zonă de politici, E clar că raportul Curții de uh, Control trebuie să uh, spună clar care sunt acele obiective. Trebuie exprimate obiectivele cu claritate, că altfel nu pot fi evaluate. Uh, un alt lucru frapant e că trebuie să ne asigurăm că nivelul de bugetare și nivelul ambițiilor noastre mm, sunt uh, conectate, după cum fokuserar oftast på ingenting. După cum Ursäkta. Eh, men, men... După cum spune adesea mama mea, cine alergă după doi e pornit prin niciunul. Și Parlamentul European de asemenea trebuie să-și facă temele aici. Trebuie să ne asigurăm că um, bugetul corespunde nivelului nostru de ambiție. Se pune și problema criteriilor inteligente. Deci, obiectivele trebuie să fie măsurabile și să, trebuie să fie evaluate foarte clar. Aș avea în final și o întrebare. Dacă examinăm uh, această problemă, știm că unele țări folosesc mai mult decât altele acest mecanism de publicitate. Italia, Franța, Spania, dacă mi amintesc uh, corect, și încă alte câteva țări uh, reprezintă 75, folosesc 75% din sumele dedicate acestor activități și uh, oare de ce, mă întreb eu, ar trebui să fie mai multă competitivitate și nu știu dacă acesta este cazul, văzând ce produse pot eu să cumpăr în Suedia. Uh, nu știu de ce uh, cea mai mare parte din aceste măsuri sunt întreprinse doar în câteva țări. Poate îmi puteți explica. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Și un minut, doamna Scalde Mose, și după aceea are cuvântul reprezentantul Comisiei. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Am să fiu succintă, într-adevăr. Vreau doar să vă spun că eu susțin poziția raportorului în uh, acest domeniu, însă cred că există o mare problemă și mă refer la faptul că nu putem ști sigur dacă acest sistem funcționează de fapt. Și nu putem evalua cât de mult funcționează și dacă așa e bine să se acționeze. Și asta cu toate că am văzut că cifrele au crescut. Chiar avem nevoie de această organizare? Mulțumesc și în încheiere din partea Comisiei domnului Tati. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să Mulțumesc Curții de Conturi pentru raportul destul de pozitiv privind această politică de promovare și de asemenea raportorului, domnul Fielner. Aș... Am să fiu foarte succint, pentru că toate recomandările Curții de Conturi și ale raportorului sunt deja în aplicare în noua politică de promovare. Este adevărat că bugetul s-a dublat, dar am trecut de la 23 de milioane la 50 de milioane, deci rămânem încă în limite rezonabile. De când a apărut raportul Curții de Conturi și uh, raportul domnului Fielner, iată ce am făcut. Am început să fim mult mai riguroși în selecția programelor, punând accentul pe elementele propuse de Curtea de Conturi și de raportor, respectiv studii de piață prealabile și uh, analize de impact, obiective SMART, acțiuni legate de obiective uh, de bugete realiste și detaliate și, cel mai important, o metodă de evaluare care să ne permită anual să măsurăm impactul și rezultatul acțiunilor de promovare. Fără prezența unei metode de evaluare în propunerea de program, programul este refuzat. Și știți că în Europa mi-am căpătat un renume, renumele de uh, cel care refuză toate programele. De fapt, peste 60% dintre programele de promovare sunt refuzate pentru că nu includ la început aceste elemente de bază care să ne permită să justificăm fiecare euro din această politică de promovare. În ceea ce privește strategia viitoare, Comisia reflectează la ea. Nu avem încă pentru că multe lucruri se schimbă de la o zi la alta și probabil că va fi bu crescut bugetul. Sunt discutate diferite formule, însă, de fapt, nu toate ar implica o creștere a bugetului politicii de promovare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie. Mulțumesc. Și cu aceasta am încheiat și ne revedem luni 25 ianuarie de la orele 13. Mulțumim tuturor. De la orele 15, mă scuzați, mulțumim pentru atenție.